Uh, Bună dimineața. Scuze pentru întârziere. Cineva a uitat să informeze și președinta despre schimbarea sălii în care se ține ședința și nevoie de timp. Oficial e o altă întâlnire a comisiei, diferită de cea pe care am avut-o în ultimele două zile. Deci trebuie să vă întreb dacă sunteți de acord cu adoptarea ordinii de zi Nu există anunțuri ale președinției, așadar putem trece direct la audierea publică privind supravegherea bancară următoarele etape. Nu o să mă mai lungesc cu vorba pentru că deja folosit în discuții utile, sunt convins, așa că o să dau cuvântul raportorilor. Mai întâi Marian Tyson care se ocupă de raportul de BC, și apoi Sven gigold, care se ocupă de raportul privind Autoritatea Bancară Europeană. Marian, ai cuvântul. Dank u wel, eh, voorzitter. Voorzitter, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, dragi experți, cred că toți cei prezenți în sală au citit toate propunerile pe care avem în discuție și le-au uh, studiat aprofundat și ce mi se pare clar după lectură sunt două aspecte. Mai întâi, majoritatea persoanelor de aici sunt mulțumite de faptul că în cele din urmă Comisia ne-a prezentat ceva pentru a ajunge la un mecanism de supraveghere unic și care să dispună de instrumentele necesare după cum aveam dreptul să ne așteptăm, pentru că în acest Parlament, v-aș reminti, raportul Garcia Margalo uh, datat de ceva ani. Avem nevoie de acest mecanism unic de supraveghere, pentru că e important să continuăm să refacem încrederea. Trebuie cu adevărat să restabilim această încredere și putem reuși, între altele, mulțumit acestui mecanism de supraveghere. Trebuie de asemenea ca instituțiile de credit să fie stabile. Este sarcina principală a unui astfel de mecanism. Și în al treilea rând, de la al treilea summit pe tema euro, știm că înființarea unui astfel de mecanism este necesară pentru BCE, pentru a-i se da posibilitatea să se ocupe direct de băncile care au probleme și fără a trece prin țara în care are loc criza pentru uh, mecanismul uh, corespunzător, pentru că în prezent există un cerc vicios între țara și banca îndatorată. Avem nevoie de această supraveghere. În al doilea rând, există multe aspecte problematice. O să mă refer la câteva dintre ele. În primul rând, Banca Centrală Europeană joacă un rol central. Apoi, Există 17 state membre ale zonei euro și 10 în afara zonei euro. În al doilea rând, buna funcționare a pieții interne implică 27 de state membre. În al treilea rând, chestiuni legate de aplicarea materială, care sunt instituțiile de credit vizate, ce dorește BC, care sunt sarcinile pentru autoritățile naționale. În al patrulea rând, un alt punct problematic separarea între aspectul monetar în activitatea BCE și sarcina de supraveghere încredințată conform propunerii comisiei. Și un al cincilea aspect important este vorba despre responsabilitatea democratică a unui astfel de mecanism de supraveghere. Iată semne de întrebare care se pun citind de propunerea comisiei. Există unii care consideră că toate aceste lacune, mai mici sau mai mari, sunt datorate opțiunii legate de baza juridică și faptului că a fost desemnată BCE ca jucând un rol central în acest mecanism de supraveghere. După părerea mea, nu asta este sursa lacunelor. Sunt convinsă, doamna președinte, că regulamentele pe care le avem uh, pe masă încredințează băncii centrale europene această sarcină, noi putem îmbunătăți toate aceste aspecte pentru a avea răspunsuri pentru toate întrebările formulate. Aș dori de asemenea să solicit experților să reacționeze. Le mulțumesc experților pentru prezență. Vom asculta cu interes uh, ce au de spus. Cunosc mai bine lucrurile din moment ce li se spune experți. Da? <clears throat> Aș vrea răspunsuri la întrebările concrete. Până unde se poate merge cu mecanismul de supraveghere unic pentru ca la Consiliul de Supraveghere care trebuie să fie înființat la Frankfurt să se dea aceleași drepturi țărilor care fac parte din zona euro și celor care nu fac parte. Da? Deci, aceleași drepturi și pentru cei care nu sunt în zona euro și o întrebare suplimentară la ordinea zilei, dacă e posibil pe această bază să se plece de la un mecanism de supraveghere în 27, dar în care să existe un opt-out, în loc să plecăm de la 17 și cu un mecanism de opt-in. Aceasta era prima întrebare. A doua întrebare, la care vreau răspuns concret, cum cu regulamentul uh, Autorității Bancare Europene se poate garanta funcționarea pieței unice și garanta că organismul de supraveghere aplică aceleași reguli pe etudine. Mai am uh, una sau două întrebări. Care ar fi o repartizare ideală a sarcinilor între organismul european de supraveghere și organismele naționale de supraveghere? La audierea din septembrie, președintele Draghi a vorbit despre o matrice. La BCE se lucrează deja la aceasta. Poate că puteți să ne dezvăluiți despre ce e vorba mai concret. O a patra întrebare, până unde putem merge? sau ce dorește să facă BCE, care este viziunea ei pentru a garanta separarea între sarcinile monetare ale Băncii Centrale Europene și dacă această propunere își urmează cursul, celălalt aspect, cel de supraveghere care va fi adăugat aspectului monetar. Aici președintele Draghi a spus că serviciile juridice sunt uh, extrem de ocupate, au mari dori de cap în acest sens, ar vrea să știu ce se întâmplă în termen de responsabilitate Există multe amănunte de adăugat. Ar vrea totuși să cunosc părerea dumneavoastră în ce privește această responsabilitate, accountability. Acestea sunt întrebările pentru experți. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Acum Sven Gigol. Mulțumesc. Nu vreau să repet tot ceea ce s-a spus. Vreau să vă mulțumesc și eu că ați venit uh, cu toate că totul a fost organizat destul de din scurt și mă bucur că la această audiere sunt într-adevăr mulți, uh, multe persoane prezente, ceea ce arată că există tensiune și interes în ceea ce privește acest uh, subiect. Um, și eu cred că este important că uh, crearea uh, uh, Institutului de Supraveghere Bancară este un element central în Uniunea Bancară, pentru că riscurile uh, în domeniul bancar trebuie uh, rezolvate pentru a ieși din criză. Și avem aici o mare responsabilitate, trebuie să ne mișcăm repede împreună cu Consiliul. Nu avem timp de pierdut. În același timp, este adevărat, am văzut cu toții cât de scumpă este o supraveghere a băncilor care nu funcționează. Deci nu putem să ne permitem să ca, uh, pentru că nu avem prea mult timp sau pentru că ne grăbim, să ajungem la un rezultat care să nu funcționeze. Nu putem nici să ne așteptăm ca țările să, își, să renunțe la suveranitate sau să-și partajeze suveranitatea în ceea ce privește supravegherea băncilor într-o construcție care pune probleme mari. Uh, de aceea e important să ne mișcăm și să lucrăm atât repede cât și temeinic. Asta trebuie să facem acum și cred că toate părțile implicate sunt uh, pregătite să-și asume responsabilitatea în acest sens. Uh, vreau să vă spun care sunt, din punctul meu de vedere, chestiunile centrale. În primul rând, cine ar trebui să intre sub acoperirea supravegherii unice? și apoi, luând în considerare principiul de conexitate, cum putem să vedem legătura între împărțirea puterilor pe partea de supraveghere bancară și responsabilitatea politică pe, de, de aceeași parte și pe de cealaltă parte finanțarea uh, întregului proces. Pentru că în momentul de față ne aflăm într-un... Uh, părem să ne mișcăm către un regim în două faze. Uh, și vreau să știu dacă este bine acest lucru și care ar fi constrângerile um, în ceea ce privește puterea politică și responsabilitatea financiară, care sunt constrângerile pe care le văd experții noștri de azi. Apoi, la această propunere a Comisiei aș dori să adresez niște întrebări. În primul rând, care sunt limitele juridice pe care le văd experții pentru un control democratic veritabil uh, unui organism de supraveghere uh, în cadrul Băncii Centrale Europene. Pentru că noi am spus foarte clar că acest domeniu al politicii fiscale este necesar, este absolut necesar să fie supus controlului democratic. Și vreau să știu dacă experții noștri văd vreun obstacol de natură juridică sau astfel, altfel de obstacole um, în calea controlului democratic. În al doilea rând, uh, care sunt limitele juridice în ceea ce privește uh, acordarea acelor, acelorași drepturi țărilor care vor opta să intre în acest mecanism față de țările din zona euro. Se face la Banca Centrală Europeană o distinție foarte clară între țările din zona euro și cele din afara zonei euro și propunerea Comisiei face deci o distincție în puterea de deci- decizie a statelor care au deja moneda euro față de celelalte. Sigur că este greu să ne așteptăm uh, de la state într-un domeniu atât de important cum este supravegherea bancară să-și partajeze suveranitatea dacă nu sunt tratate în mod egal. Eu nu pot să-mi imaginez că există vreo țară care uh, ar face acest pas. De aceea, Întrebarea mea este pentru experți. Dacă în cadrul propunerii comisiei văd o posibilitate de tratament egal pentru țările care vor opta să intre în uh, mecanismul de supraveghere cu privire la uh, drepturi sau poate văd uh, în cadrul tratatelor sau al statutului BCE uh, um, o posibilitate sau, din potrivă, lipsa oricărei posibilități de a ajunge la un astfel de tratament egal. Și apoi, care ar fi uh, Um, consecințele pentru uh, consecințele acestui, acestei inegalități de tratament pe viitor pentru acest organism de supraveghere. De asemenea, aș dori să știu dacă, gândindu-ne la regulamentul autorității bancare europene, ar putea să-mi răspundă la două întrebări. 1. Care este părerea dumneavoastră cu privire la regulamentul privind votul în cadrul EBA? Credeți că ne vor duce la rezultatele dorite? Nu credeți că poate uh, EBA va deveni mai degrabă uh, o dependență a Băncii Centrale Europene și până la urmă nu va mai avea marja de manevră sau puterea, competența necesară? Uh, ar trebui să facem modificări uh, în uh, structura EBA, în structura votului, în echilibrul dintre țări și, în cele din urmă, dacă, vreau să știu dacă experții consideră că este necesar ca Autoritatea Bancară Europeană să primească competențe suplimentare în urma uh, experiențelor uh, uh, trecutului. Mă gândesc, mă gândesc la testele de rezistență, de exemplu, și mă întreb dacă nu ar fi mai bine ca înainte de revizuirea după trei ani a acestui regulament, dacă nu ar trebui, deci, să uh, utilizăm uh, experiența pe care am acumulat-o și să tragem niște învățăminte și, eventual, să facem niște modificări uh, deci chiar înainte de acest termen de trei ani, m-ar interesa răspunsurile la toate aceste întrebări concrete. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Trebuie să încercăm să respectăm limitele de timp de câte 5 minute. Pot să-i amendez pe raportor la sfârșit pentru că și-au depășit timpul alocat, dar nu avem decât până ora 11. Vreau să răzim un venit vorbitorilor din panel. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. O să vă prezint în ordinea în care figurați aici. Dacă nu doriți să schimbați ordinea, ar urma Jessic Dominic, ministru adjunct de finanțe din Polonia, primul, apoi Andrei Andrece de la Autoritatea Bancară Europeană, apoi Ignații Angeloni, director de stabilitate financiară de la BCE, Raymond Rosler, director executiv la, pentru supraveghere bancară de la Autoritatea Federală Germană, René Repasi de la Universitatea din Heidelberg. De la stânga la dreapta, dacă nu mă înșel, stați în această ordine, acum Iațec. Sper că puteți vedea undeva și uh, limita de timp pe ecran, ca să știți cât timp mai aveți. Szanowne Panie i Panowie Posłowie, jest niezmiernie miło, że... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. E o plăcere deosebită să vă prezint schița poziției poloneze în legătură cu Uniunea Bancară și, în special, poziția Poloniei referitoare la supravegherea bancară unică pe plan european, adică propunerea Comisiei de acum câteva săptămâni. Mai întâi aș dori să subliniez faptul că Polonia sprijină toate acțiunile care își propun să mărească stabilitatea în zona euro. Reconstruirea încrederii pe piețele financiare și limitarea reacțiilor negative între finanțele publice și situația din sectorul bancar. Prin urmare, este natural ca Polonia să sprijine acțiunile care își propun să mărească stabilitatea bancară în zona euro. Ca rezultat al acestei poziții, sprijinim ideea de a se înființa o Uniune Bancară ca atare. Suntem cu toate acestea conștienți de faptul că ce discutăm în prezent, supravegherea bancară unică, nu este decât unul dintre elementele unității bancare, cum se numește, pentru a garanta stabilitatea sectorului bancar din Uniunea Europeană. Pentru ca pe viitor să putem evita erorile și problemele cu care ne confruntăm în prezent. Suntem conștienți de asemenea de faptul că acele acțiuni nu pot rezolva toate problemele care există în prezent, ci este doar o acțiune Putem rezolva probleme nu numai pe baza unor planuri pe termen lungat, prin implementarea tuturor elementelor pentru a dezvolta un sistem bancar stabil. se pare că <clears throat> pentru a vedea Uniunea Bancară nu doar din, aspect, din punctul de vedere al uh, supravegherii bancare, trebuie să discutăm și un sistem uh, comun de protejare a depunerilor, a depozitelor bancare și dezvoltarea unui mecanism adecvat, așa numitul Banking Resolution Mechanism, care să apere băncile împotriva problemelor financiare. Toate aceste trei elemente sunt în curs de negociere și sunt discutate în prezent și în uh, conformitate cu poziția Poloniei, toate cele trei elemente împreună pot să apere Uniunea Europeană de probleme pe viitor. Cu toate acestea, trebuie să subliniem încă o dată faptul că noi, ca țară care nu aparține zonei euro, Nu la noi se vor implementa imediat soluțiile, dar participăm la discuție, credem că e foarte important și discuțiile despre Uniunea Bancară trebuie să aibă loc cât mai curând posibil. Ar trebui să ajungem la un acord cât de curând posibil. Dar trebuie să nu uităm un lucru, în special atunci când dezvoltăm această supraveghere unică. Toate soluțiile nu pot să ne facă să dăm înapoi în procesul dezvoltării și edificării pieții unice. Am edificat piața unică pentru servicii financiare, în special în sectorul bancar, de 10-12 ani și propunerile pe care le vedem acum ar putea să ducă la situația în care unele bănci europene ar fi tratate altfel decât alte bănci. O astfel de situație ar fi inacceptabilă pentru Polonia. Uniunea bancară europeană, da, actuala Uniune Europeană, actuala propunere, de fapt, nu corespunde cu întru totul uh, priorităților noastre și speranțelor noastre. Avem, în primul rând, unele rezerve în legătură cu cooperarea cu țări din afara zonei euro. Cooperarea strânsă, mecanismul de cooperare strânsă nu dă drepturi egale. Țările care nu sunt din zona euro au mai multe obligații și mai puține drepturi. Putem vedea că, de fapt, pentru fiecare țară separat, regulile ar fi precizate într-un cadru al supravegherii unice, dacă acele țări sunt de acord să adere la proces. Fiecare ar trebui să aibă, să respecte aceleași reguli, Nu ar trebui să negociem reguli individual cu fiecare țară. Iar ideea părăsirii structurii e specială. Țările care nu sunt din zona euro, care ar intra în supravegherea unică, n-ar putea să o și părăsească. Pentru că această entitate ține de Banca Centrală Europeană și nu de țările care nu aparțin zonei euro, ceea ce nu face decât să întărească această impresie de lipsă de echilibru și arată că drepturile nu sunt distribuite egale și e un element important ca și faptul că propunerile Comisiei Europene ar duce la spargerea echilibrului din autoritatea bancară europeană care există în prezent, pentru că reprezentarea intereselor țărilor gazdă și ale țărilor uh, oaspete Echilibrul acesta n-ar mai exista? De exemplu, am uh, avea o soluție care să dea posibilitatea ca deciziile ABS să se lege direct de țările care nu sunt din zona euro, dar pentru băncile din zona euro am avea un filtru, Banca Centrală Europeană, care ar trebui să ocupe de aceste reguli. Deci unele țări ar avea obligații mai mici de respectarea regulilor. Știu că nu prea mai am timp la dispoziție. Suntem în favoarea Uniunii Bancare, dar trebuie să găsească unele adaptări ale soluțiilor tehnice ale Comisiei și suntem gata să le discutăm. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Acum, Andreea. Thank you very much. And uh, well, uh, the decision in 2008 to leave. Uh... Mulțumesc. Decizia din 2008 de a lăsa aceste responsabilități de salvare a băncilor guvernelor naționale a contribuit la legătura adversă între bănci și statele membre care pun în continuare probleme în finanțarea economiei reale. De aceea e nevoie de o plasă de siguranță la nivelul Uniunii Europene. Parlamentul European a avut dreptate acum doi ani, în raporturile coordonate de José uh, Magalho și Luisa Ferreira, să tragă atenția asupra acestui lucru. E nevoie de o uh, remediere a structurii instituționale. Și viteza nu intră neapărat în conflict cu calitatea. Comisia a pregătit aceste propuneri privind mecanismul unic de supraveghere. Mecanismele merg foarte departe, sunt uh, vizionare și e foarte bine, pentru că într-adevăr, e nevoie de uh, un astfel de mecanism de supraveghere. Supravegherea bancară ar putea să fie uh, delegată într-o oarecare măsură autorităților naționale. În urma finalizării acestei componente importante uh, a plasei de siguranță, trebuie să ne focalizăm atenția asupra mecanismelor de soluționare a crizelor și de garantare a depozitelor. Însă, în momentul de față, supravegherea băncilor este importantă pentru că uh, în gestionarea crizei financiare am pus uh, accentul pe creșterea nivelului de capital, dar din păcate uh, evaluările activelor băncilor și restructurarea au rămas în urmă. Introducerea acestui mecanism unic de supraveghere a provocat îngrijorări statelor din afara zonei euro, cu privire la uh, ponderea voturilor. Eu înțeleg aceste îngrijorări, dar în același timp um, mă îngrijorează faptul că soluția ar putea pur și simplu să um, crească numărul de voturi necesare pentru o adoptare, ajutându se aproape de principiul unanimității. Eu cred că ar trebui să utilizăm un uh, mecanism uh, Um, un nou mecanism pentru luarea deciziilor care să uh, îi țină în, continu- țină în um, să ia în considerare atât uh, ponderea voturilor, cât și uh, uh, practicabilitatea întregului sistem. Poate că s-ar putea utiliza, de exemplu, majoritatea uh, inversă, votul cu majoritatea inversă. Uh, Președinta întrerupe. Uh, domnule, vorbiți foarte, foarte citiți, de fapt, foarte, foarte repede și uh, interpreților le este greu să vă urmărească. Uh, vă rog să citiți mai lent. Uniunea bancară va fi pusă în aplicare într-un cadru care este un cadru de reglementare și supraveghere destul de divers. S-au făcut într-adevăr mari progrese în regulamentul privind cerințele de capital, dar în continuare există o mare discreție națională în textele legislative, ceea ce uh, poate să pune obstacole în, casa, în uh, uh calea obiectivului uh, unei, singuri, uh, unei singure uh, uh, cărți a regulilor, cum ar fi uh, definirea capitalului uh, și alte elemente um, problema este că aceste reguli e foarte, bine, e foarte important să fie unice, să fie uniforme, pentru că dacă nu, metodologia de supraveghere uh, și rezultatele ar putea să difere foarte mult. Pentru ca acest mecanism să funcționeze corect, va trebui să promovăm o mult mai mare uniformitate în zona euro în ceea ce privește cadrul de reglementare și să avem un singur uh, manual uh, pentru cei care vor uh, supraveghea băncile din zona euro. În același timp, uh, autoritățile naționale de supraveghere din afara zonei euro revizuiesc de asemenea abordărilor de supraveghere în urma crizei. Cred că e nevoie de mai multă ambiție pentru dezvoltarea unui manual unic de supraveghere în întreaga Uniune Europeană, asta ar putea fi un pas către o supraveghere mai consecventă și de mai bună calitate. Și acum vreau să spun uh, uh, câteva lucruri despre manualul unic de supraveghere. Eu nu cred că ar trebui să fie un manual uh, foarte uh, stufos, uh, care să aibă multe proceduri și multe liste. Ar trebui să meargă la centrul metodologiei utilizate pentru a identifica și a măsura riscurile bancare, de asemenea să uh, prevadă un cadru pentru evaluarea și pentru uh, măsuri de remediere a acestor uh, situații. De asemenea, ar trebui să ofere un cadru pentru supravegheri, pentru ca aceștia să poată, uh, bazându-se pe el, să ia deciziile proprii. Eu nu-l văd ca pe un standard tehnic. El trebuie să rămână flexibil, să poată să se adapteze la schimbările uh, realității și ale structurilor pieței. Ar fi suficient să existe o cerință juridică pentru ca examinatorii să uh, respecte uh, principiile din manual și să se asigure că orice diferențe uh, sunt uh, uh, trase la răspundere. Uh, și aș dori să răspund celor, uh, între, celor spuse de Sven Gingold, poate că aș putea să-i spun chiar mai multe, dacă voi avea mai mult timp. Acum încercăm să aflăm Acum încercăm să tragem învățămintele în urma exercițiului din uh, anul trecut și zicările necesare. Revizuim cadrul legislativ, așa cum am spus în audierea de acum două săptămâni, și poate că această revizuire ar putea să susțină întregul proces. Mulțumesc! Ție. Mulțumesc acum Ignațiu. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt uh, foarte bucuros să fiu astăzi aici. Dați-mi voie să spun în primul rând că BCE deci, salută uh, hotărârea Comisiei. Textul publicat în septembrie îndeplinește cerințele summitului din 29 iunie, mai ales în ceea ce privește eficiența și uh, vine la momentul cel mai potrivit. Conduita de supervizare bancară la nivel european este un pilon fundamental <clears throat> al Uniunii Financiare stabilitatea financiară este o chestiune de responsabilitate comună coexistența uh, și incoerența între politica monetară unică și răspuns, răspunderea națională la nivel bancar au fost un factor destabilizator timp de mulți ani de zile și încă subminează eforturile noastre de a soluționa criza. Pe acest fond, uh, Mecanismul unic ar trebui să asigure, în primul rând, o înaltă calitate și o coerență a supravegherii în Europa și dincolo de granițele ei, în ceea ce privește riscurile sistemice, ținând cont de externalitățile care pot uh, amplifica stresul pe plan uh, local și poate duce la instabilitate macroeconomică. Aceasta trebuie să fie un instrument care să poată fi utilizat uh, uh, foarte rapid pentru a pune pe picioare instituțiile financiare vizate. Se tinde însă către o fragmentare financiară. Nu poate exista o piață unică nici în finanțe, nici în economie, dacă sectorul bancar e fragmentat. Aceasta poate duce la subminarea politicii uh, monetare unice. Am să intru în câteva detalii ale propunerii uh, comisiei. Noi am, uh, am uh, transmis și înscris aceste observații. Câteva dintre principii sunt foarte clare. În primul rând, separarea despre care vorbeau și raportorii. Trebuie să fie o separare clară între supraveghere și responsabilitate monetară. Comisia își propune să atingă acest obiectiv prin înființarea unui comitet de supraveghere care să se ocupe de sarcini de supraveghere specifice care să țină de proceduri specifice și uh, asta va duce la o separare a activității zilnice, a activităților de supraveghere de politicile monetare. Astfel vom avea o bază bună pentru a implementa principiul separării. Independență și responsabilitate. Un uh, supraveghetor uh, puternic trebuie să se bucure de un mare grad de independență pentru a urmări interesul public. Tratatul și propunerea Comisiei au uh, includ prevederi uh, foarte puternice în acest sens, dar independența nu trebuie uh, echilibrată printr-o responsabilitate extinsă. legiuitorul trebuie să determine care sunt limitele precise ale acestei responsabilități. Și cum spunea domnul Draghi ieri, suntem gata să ne conformăm cu cele mai înalte standarde de contabilitate în deplină cooperare cu uh, Parlamentul European. Decentralizarea acum. Acest mecanism uh, de supraveghere unic trebuie să funcționeze ca un sistem dar în același timp trebuie să păstreze un centru puternic de decizie. În ultimii ani, BCE a acumulat experiență considerabilă în colaborarea cu autoritățile naționale, mai ales cu băncile centrale, în uh, domenii uh, comparabile, dar diferite. mecanismul uh, unic trebuie să dispună de puteri uh, eficiente și ample de uh, supraveghere. Propunerea Comisiei vine cu o gamă amplă de măsuri de supraveghere, inclusiv de control asupra instrumentelor macro și microprudențiale. Este foarte important să subliniem în acest context că propunerea este compatibilă cu rolul și prerogativele autorității bancare centrale articolul privind monitorizarea și implementarea uh, manualului unic de către toți uh, supraveghetorii este uh, în interesul în întregii uh, uh, Europe. Apoi, uh, principiul deschiderii. Salutăm posibilitatea statelor membre din afara zonei euro de a face parte din mecanismul unic de supraveghere, pentru că acest lucru va duce la convergență și în afara zonei euro. Participarea acestor state trebuie uh, să fie explorată pe mai departe, pe cât este posibil, în cadrul uh, legal al tratatului și al statutului BCE, care trebuie reanalizat din acest punct de vedere. Și în cele din urmă, uh, propunerea vine la momentul uh, potrivit, este ambițioasă, dar fezabilă, și este foarte important ca regulamentul să intre în vigoare cât mai curând posibil. Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale trebuie să se organizeze cât mai repede ca un sistem uh, unic și coerent și trebuie să facem progrese într-un într climat constructiv de care beneficiem acum. Nu trebuie să, să pierdem acest impuls. Intrarea în vigoare a regulamentului la 1 ianuarie anul viitor va permite înființarea Consiliului de Supraveghere și accesul la informații privind băncile din zona euro care vor uh, asigura implementarea acelui uh, regim uh, comun de soluționare. Trebuie să prevenim utilizarea băncilor, utilizarea fondurilor uh, Um, bugetare banii contribuabililor în acest scop, trebuie ca băncile să fie um, recuperate și nu uh, salvate. Pentru că procedurile implicate sunt uh, de cele mai multe ori riscante. Mulțumesc foarte mult. You're giving the administration here. Mulțumesc. Uh, toți ați depășit timpul și mie mi se pare că pierd controlul asupra acestei ședințe. Acum dau cuvântul următorului vorbitor. Take part in this hearing. I am honored to represent the perspective. Mulțumesc uh, pentru ocazia pe care mi-a dat să iau cuvântul în fața dumneavoastră. Eu uh, reprezint Uh, Federația Europeană a Băncilor. Cred că există uh, zone, bine, salutăm propunerea Comisiei, evident, dar cred că uh, există și posibilități de a obține rezultate mai bune. Cred că ar trebui să încercăm acest lucru, chiar dacă asta înseamnă că mecanismul unic nu va putea demara de la 1 ianuarie anul viitor. Acest mecanism trebuie să fie operațional numai atunci când poate pune la dispoziția autorităților uh, naționale de supraveghere procede coerente. Nu putem permite să apară lacune în acest mecanism încă de la început. De aceea, haideți să vedem ce uh, acțiuni sunt propuse. Propunerile pe care le discutăm nu sunt legate de a, a repara ceva ce este uh, stricat. Acest mecanism uh, unic încearcă să uh, implementeze sistemul de uh, supraveghere uh, unic prin alimentarea băncilor cu bani europeni. Cum facem acest lucru? La prima vedere, pare tentant să extindem sfera de aplicare a mecanismului la toate instituțiile de credit însă în practică este imposibil ca această supraveghere să se extindă la, toți, uh, la toate instituțiile de uh, credit. E vorba de colectarea de date, informații, analiza lor și luarea de decizii. Succesul trebuie să se bazeze pe un dialog continuu cu instituțiile de credit și pe un dialog continuu cu actorii locali. Nu văd niciun motiv de, pentru care Banca Centrală Europeană ar reuși acest lucru mai bine decât uh, băncile naționale. De aceea cred că ar trebui împărțită răspunderea între băncile importante din punct de vedere sistemic la nivel european și uh, Banca Centrală Europeană împreună cu băncile centrale naționale. Această împărțire a răspunderii ar înțelegerea între proceselor, analiza acestora și întocmirea de profile sunt activități care ar putea reveni uh, băncii centrale europene. Supravegherea oricărei bănci poate fi făcută numai prin cunoașterea uh, detaliată a pieței locale. De exemplu, supravegherea băncii uh, germane, Deutsche Bank, ar fi imposibilă fără ajutorul uh, băncilor de importanță sistemică pe piața locală. What is key here? E important să Um, se ia decizii de supraveghere și implementarea acestora dacă este necesară, eventual uh, chiar sancționarea care trebuie să fie văzută ca legături inseparabile ale aceluiași lanț. Acestea se pot efectua doar de către o autoritate, BC sau oricare alta ar fi. Dacă aceste uh, lucruri s-ar uh, împărți și decizia BC ar trebui să fie implementată de către o altă autoritate din NSA, băncile n-ar putea face apel, n-ar avea o cale de atac împotriva astfel de decizii. E nevoie de cadru solid, adecvat pentru cooperarea între autoritățile relevante. Tradus în context european, cred că modalitățile de cooperare între BCE și aceste NSA trebuie să fie definite explicit în regulamentul Consiliului în ce privește responsabilitatea națională și distribuirea muncii, odată ce acestea s-au făcut, apoi uh, trebuie să existe un scop uh, comun. E nevoie de o strategie care apoi să fie detaliată în programe de supraveghere și programe de activitate pentru bănci. În contextul european e necesar de asemenea să ne bazăm pe un instrumentar comun, un acord în special în legătură cu modul în care se face această supraveghere strategia comună și instrumentarul sunt necesare înainte de a putea considera că acest sistem e operațional și pentru asta e nevoie de timp. Și chiar într-o perioadă dificilă trebuie să ținem cont de, și de anumite aspecte de urgență. În această perioadă de criză nu ne putem uh, permite să existe lacune în supraveghere. Pentru a nu crea speranțe deșarte, propun să se proiecteze o foaie de parcurs mai realistă. Mulțumesc. Președinta, mulțumim. Înainte de a trece la ultimul vorbitor, aș dori ca deputații care doresc să pună întrebări sau să facă comentarii să mă anunțe și cred că va trebui să dăm cuvântul uh, deputaților și apoi revenim la membrii acestui grup de experți, mai ales că suntem în criză de timp. Bună dimineața, doamnă președintă Baul și stimați membri ai Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Aș vrea să vă mulțumesc că m-ați invitat să particip la această audiere privind supravegherea bancară. Ca expert legal, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să mă refer la patru aspecte în observații introductive. Mai întâi, opțiunea pentru articolul 127 alineatul 6 din tratat, chestiunea puterilor de implementare, în al doilea rând, prețul care trebuie plătit pentru această alegere, care este implicarea precară a statelor uh, care nu sunt membre ale zonei euro. În al treilea rând, principiul democrației protejat de tratatele europene și Constituțiile statelor și sfera de aplicare a garanției de independență BC. În al patrulea rând, chestiunea alternativelor care țin de cui e frică de Meroni. Actualele propuneri pentru mecanismul de supraveghere se concentrează pe Banca Centrală Europeană și dau sarcina de supraveghere BCE, având ca bază juridică articolul 127, paragraful 6 din Tratatul de Funcționare Uniunii Europene. Principalul motiv pentru care această bază juridică a fost aleasă este, după părerea mea, faptul că dreptul primar acordă puteri de până în aplicare BCE în articolul 132 după cum uh, legislația primară deja puterea de implementare necesare, BCE nu mai are nevoie să primească uh, puteri de implementare delegate, ceea ce ar ridica problemele cunoscute despre limitele celebrei uh, sentințe în dosarul Meroni. Prețul de plătit este o implicare precară a statelor nemembre ale zonei euro în mecanismul unic de supraveghere. Motivul ține de articolul 139 din tratat, care exclude aplicarea anumitor dispoziții ale tratatului pentru statele nemembre a zonei euro. Acest articol spune că puterile de până în aplicare ale BCE, ca și participarea în organismele decizionale ale BCE, nu se aplică statelor care nu sunt membre ale zonei euro. Un așa numit acord de eh, strânsă cooperare între un stat de membru al zonei euro și BCE ar trebui să depășească aceste constrângeri statul nemembru al zonei euro <clears throat> se angajează să includă puterile de implementare pentru BCE în legea națională. Participarea, în schimb, acestui stat membru al zonei euro la procesul decizional BCE nu poate fi prevăzută de acest acord. Procesul decizional la BCE este clar stabilit de către tratate. Cele două organisme decizionale BCE sunt Consiliul de Guvernare și Bordul Executiv să prevedem orice alt organism de la BCE cu drepturi de drepturi decizionale ar uh, însemna o încălcare a tratatului și nu se poate realiza fără o schimbare a tratatului. Prin urmare, prețul de plătit pentru a alege BCE ca actor central în mecanismul de supraveghere este ca statele nemembre ale zonei euro să nu participe în procesul decizional de la BCE. Chiar și așa numitul bord de supraveghere care se presupune că va planifica și executa sarcina de supraveghere, acesta nu poate să implice obligație juridică pentru Consiliul de Guvernare pentru o decizie pe care o poate redacta. Să trec acum la principiul democrației și mecanismului unic de supraveghere. Acest principiu nu doar că este aparat de Constituția statelor membre, bine cunoscute ca limite pentru o integrare suplimentară europeană stabilită de către Curtea Constituțională Germană, ci apărat și de tratatele europene. Principiul democrației cere un lanț nespart de legitimare democratică pentru orice acțiune executivă. Lacunele din lanț trebuie să fie justificate. O bancă centrală europeană independentă care exercită sarcini specifice legate de supravegherea bancară creează o astfel de lacună. Supravegherea bancară e un domeniu cu un mare conținut politic și deciziile de supraveghere au un impact direct asupra persoanelor individuale. Lipsa de responsabilitate democratică este extrem de problematică în ce privește principiul democrației. În acest punct trebuie să arătăm clar că, spre deosebire de ce se pretinde adesea, independența, garanția de independență a BCE nu se aplică supravegherii bancare. Aceasta decurge mai întâi din formularea garanției de independență din articolul 130 din tratat, care se referă numai la sarcini și datorii conferite BCE de către tratate. În plus, și mai convingător este faptul că scopul garanției de independență este de a garanta independența BCE în ce privește politica monetară a Uniunii. Supravegherea bancară nu prea are mare lucru de a face cu politica monetară în sensul strict. Prin urmare, clauza de independență n-ar forma un obstacol pentru responsabilitatea directă a mecanismului de supraveghere față de Parlamentul European prin intermediul unei participări directe în bordul de supraveghere sau dreptul speciale de investigare. Principiul democrației european chiar cere acest lucru. În încheiere, ultima observație. Pentru unii, prețul de plătit al implicării precare a statelor nemembre zonei euro e prea mare. Pentru alții, independența BCE, în ce privește politica monetară, n-ar trebui să fie pusă în pericol de către supravegherea bancară ajungem la chestiunea unui aranjament instituțional diferit, o bază juridică diferită, cum ar fi articolul 352 în special. Ori de câte ori se discută acest subiect, mă gândesc la cântecul Cui e frică de lupul ce mare și rău din cei trei purceluși ai lui Walt Disney și acum traducem în Cui e frică de decizia Meroni. Decizia din 58 dorea să împiedice executivul să acorde puteri executive unor organisme în afara oricui control politic sau legal. În prezent, cu peste 50 de ani mai târziu, de, după 50 de ani de integrare juridică, lucrurile s-au schimbat. Mai întâi, cu tratatul de la Lisabona, acțiunea în anulare în fața Curții Europene de Justiție s-a extins la acte ale organismelor, agențiilor sau birourilor Uniunii. Deci, protecția legală este garantată. În al doilea rând, în ce principiul controlelor și echilibrelor, este evident că executivul Comisia Europeană nu poate să confere mai multe puteri decât are ea însăși. În timp ce legiuitorul, și despre asta vorbim acum, legiuitorul are o mai mare libertate în deciziile de a conferi puteri executive, inclusiv puteri discreționare, cât timp există un control eficient al acestor puteri și este garantat. Orientare se poate găsi în articolul 290 din tratat prin conferirea de puteri comisiei. Limitele clare sunt stabilite de Curtea Europeană de Justiție, care spune că dispozițiile care au nevoie de opțiuni politice care țin de responsabilitățile legi legislaturii Uniunii Europene nu pot fi delegate. Aceasta este linia de demarcație și chiar și într-o interpretare progresivă și modernă a deciziei Meroni sunt posibile. În concluzie, un mecanism de supraveghere trebuie mai întâi să fie mai responsabil democrat decât cel propus în varianta actuală a propunerii. În al doilea rând, trebuie să implice cât mai multe state membre ale Uniunii Europene cu putință pentru a garanta funcționarea pieței interne. Vreau să-mi închei această declarație și să vă rog nu doar să respectați articolul 1276, ci să vă gândiți și la soluții diferite. Pentru că nu avem uh, decât o singură tentativă. Dacă avem un singur glonț, el trebuie să atingă ținta. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Înțeleg acum că unul dintre raportori, cel puțin, are întrebări. Cred că modalitatea cea mai rezonabilă ar fi să luăm întrebările de la alți membri și apoi, în loc ca raportorul să facă un rezumat la sfârșit, eventual să punem toate întrebările și care au apărut până atunci după ce au auzit și ceilalți membri. Dacă înțelegeți ce vreau să spun, pentru că s-ar putea să vă gândiți la mai multe când vorbesc și alți membri. Și evident că toată lumea trebuie să aibă șansa. Încerc să văd care sunt raportorii din umbră. O să încep cu persoana care s-o manifestă. Domnul Nitras, mai Dziękuję Pani Przewodnicząca. Kilka krótkich uwag. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva comentarii pentru început. și vreau să mă adresez domnului Repasi. Atunci când vorbim despre articolul 127, eu înțeleg argumentul pe care l-ați prezentat dumneavoastră. Există, într-adevăr, anumite obiecții din partea țărilor din afara zonei euro. Înțeleg că tratatul are dispoziții în acest sens, dar vreau să vă atrag atenția că acest articol uh, menționează anumite sarcini speciale cu privire la supraveghere, nu toate sarcinile, nu sistemul în ansamblul său. Deci văd o discrepanță aici. Pe de o parte, invocați acest articol atunci când spuneți că este imposibil ca o, o țară din afara zonei euro să participe, dar mi se pare că acest articol nu se referă la întregul mecanism de supraveghere, ci doar la anumite sarcini specifice. O altă rugăminte ar fi dacă ați putea, referindu-mă acum la contribuția la discursul domnului Enria, înțeleg că dumneavoastră cooperați uh, zilnic cu instituțiile de supraveghere bancară la nivel uh, național. Din cele spuse de dumneavoastră am înțeles că totul ar trebui uh, realizat uh, într-o manieră uh, oportună și că Banca Centrală Europeană este instituția cea mai bine uh, pregătită pentru a asuma acest rol de supraveghere. Întrebarea mea este cât de bine pregătită este Banca Centrală Europeană să înceapă să joace rolul unei autorități de supraveghere bancară începând de la 1 ianuarie pentru toate instituțiile bancare din Europa. Pentru că, într-adevăr, așa cum a spus colegii, este o chestiune foarte delicată. Dumneavoastră ar trebui să cunoașteți bine piața și uh, legăturile existente. Dacă privim toate piețele din Portugalia până în Polonia, ele sunt foarte diferite una față de cealaltă. Deci avem o propunere a Comisiei Europene în care se fixează un termen de întâi, termenul de 1 ianuarie. Dar uh, trebuie să vă spun că eu sunt foarte sceptic și cred că foarte mulți oameni au aceleași îndoieli. Cei din domeniu care cunosc supravegherea bancară au exact aceleași îndoieli. Ministrul uh, Dominic a menționat câteva puncte importante. Cum vi se pare această dată, acest termen? Este un termen fezabil? Sau e mai degrabă greu de imaginat? Mulțumesc. Președinte, îmi cer scuze că nu v-am spus uh, cât timp aveți uh, fiecare, tocmai am făcut calculele și v-aș ruga uh, serios să vă restrângeți comentariile, întrebările la 3 minute, astfel vom putea primi și niște răspunsuri. Și vă spun pe cine am pe listă. Am uh, pus membrii în ordinea grupurilor. De la PPE, Gunnar Hochmark și apoi Marian Tyson, de la S și de Eliza Ferreira, Peter Simon, Roberto Galtieri, Angel, Antolin Sanchez Presedo, de la ALDE, Silvi Gular și Ole Schmidt. ECR nu s-a înscris în momentul de, până în momentul de față și Filip Lambert de la Verzi și apoi Sven, sigur, în calitate de coordonator. Așadar, urmează acum Elisa. Mulțumesc! Sunt de acord cu mulți dintre vorbitori atunci când spun că, într-adevăr, acum avem un oarecare avânt și, într-adevăr, avem uh, Uh, putem trage o dată, avem un glonț. Înțeleg și întrebările care au fost uh, adresate, care au fost ridicate. Acum vorbind concret. Putem oare să rezolvăm problemele dintre Colegiul Național al Supraveghetorilor și noul rol al BCE, clarificând limitele între competențele Colegiului Autorităților Naționale și intrând într-o abordare mai uh, detaliată cu privire la rolul Colegiului Supraveghetorilor în deciziile BCE. Este o întrebare și un subiect crucial pentru că Banca Centrală Europeană are uh, puteri eh, destul de importante de supraveghere, care ar putea să pună probleme destul de serioase pentru anumite țări, cum s-a spus, chiar și în interiorul zonei euro. Deci oare am putea să rezolvăm câteva dintre aceste probleme dificile, clarificând mai bine modul în care se vor partaja competențele și modul în care autoritatea unică de supraveghere va respecta interesele și uh, sensibilitățile naționale. Am putea să ne imaginăm eventual uh, un uh, drept de apel în fața deciziilor BC, BCE, dacă deciziile sunt de foarte mare importanță. Apoi, relația dintre faza de supraveghere și faza de soluționare. Domnul Enria a spus foarte clar că e nevoie să avem un ghid unic de reguli. Dar acest ghid nu ar trebui să fie valabil doar pentru chestiunile legate de supraveghere, ci și pentru practicile de soluționare a crizelor bancare. Trebuie să ne asigurăm că tranziția dintre faza uh, BCE uh, să fie foarte puternic legată de abordarea comunitară care se referă la uh, faza de soluționare. Cum vedeți interacțiunea între Autoritatea Bancară Europeană în faza de supraveghere, astfel încât când se ajunge la situația de soluționare a crizei, Autoritatea Bancară Europeană abe să aibă uh, competența de a interveni în acest proces. În al treilea rând, vedeți vreun rol pe care să îl joace uh, mecanismul de stabilitate într-un cadru comun de soluționare a crizelor, cel puțin în zona euro, în al patrulea rând. Vedeți posibilitatea ca Banca Centrală Europeană să aibă, să-și vadă rolul extins la întreaga zonă, la întreaga Uniune Europeană, și să avem deci mai degrabă o posibilitate de opt-out și nu una de opt-in pentru statele membre. Președinta, îmi cer scuze, Elisa, nu au dat omul la cronometru, dar ai vorbit deja două minute și uh, jumătate, te-ai descurcat bine, dar vreau să-ți atrag atenția. Mai sunt și alte negocieri pe care le purtăm aici în par cronometrul. Deci te rog dacă poți să închei. Președinta. Bun, am să dau cuvântul încă unui membru din partea Socialiștilor și Democraților, Peter Simon. Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări și le adresez domnului Angeloni de la BCE. În primul rând, colegul dumneavoastră de la Bafin a prezentat în detaliu de ce consideră că controlul, mai ales asupra băncilor mai mici, ar trebui să rămână uh, Uh, de regulă la nivel național. Dumneavoastră spuneți că uh, vorbiți într-adevăr de acest echilibru la care trebuie să se ajungă și să uh, se evite suprapunerile, vreau să vă întreb, dar dumneavoastră acceptați propunerea colegului de la Bafin? Sau dacă nu, care sunt punctele care ar mai trebui discutate în mod critic uh, referitor la prezentarea colegului dumneavoastră. Și a doua întrebare referitoare la mecanismul de soluționare a crizelor. Într-adevăr, ați spus că ă, ar trebui să se facă toate eforturile pentru ca pe viitor soluționarea crizelor bancare să nu mai cadă pe socoteala contribuabililui. Ă, și Comisia spune că există, ar trebui să existe un fond de rezervă care să poată fi utilizat uh, în uh, uh, soluționarea crizelor bancare. Din păcate, măsurile de recapitalizare directă în ultima vreme au costat 400 de miliarde de euro, ori acest fond de rezervă era undeva la 78, deci e o mare diferență. Și atunci, vreau să vă întreb Uh, cum putem să creăm un sistem care să elimine toate uh, poverile posibile pe viitor pentru contribuabil. Mulțumesc. Sylvie? Non, d'abord, je veux dire, pour avoir été... Mulțumesc, Sharon. Am fost una dintre raportoarele pe pachetul de supraveghere și nu avem doar un singur glonț, acum deja trebuie să mai încercăm o dată. Uh, ar trebui să examinăm uh, cu ce vin statele membre și după aceea la ce se ajunge în final. A fost drăguț ceea ce ați spus. Pentru că toată lumea dorește o supraveghere, o supraveghere europeană cu condiția ca supravegherea națională să continue, să continue și să facă totul de fapt. Eu nu spun că totul trebuie făcut la nivel european, trebuie să fie găsit un echilibru și așa mai departe, dar oricum suntem serioși sau nu când vorbim despre un nivel european? Ați văzut ce a, ce a spus femeiul în legătură cu necesitatea de a ne ocupa de bănci. După aceea, am o întrebare pentru domnul Repasi legat de democrație. Eu nu știu dacă uh, statele membre sunt serioase în ceea ce privește responsabilitatea. Toate semnalele care au fost transmise ne arată că nu sunt serioși în legătură cu responsabilitatea, accountability. Eu aș spune că trebuie să lăsăm deoparte uh, discursul corect politic, pentru că este vorba de o problemă extrem de importantă. Ce putem găsi și cum putem să avem o responsabilitate reală și îi înțeleg și pe cei din statele din afara zonei euro care vor să participe la luarea de decizie și care își doresc ca organul de control să fie un organism în care ei să fie reprezentați. Atunci când spuneți că trebuie să luăm o bază juridică și să construim un alt tip de structură, există anumite argumente, dar ori rămânem la 26, 126, în care caz rămânem la Banca Centrală Europeană și vom avea o problemă cu asocierea uh, statelor din afara zonei euro și cu responsabilitatea sau uh, dăm uh, prioritate altor principii, unității și responsabilității, dar în acest caz nu vom mai vorbi despre Banca Centrală Europeană. și vă salut pe toți cei cinci bărbați care sunteți aici pentru a ne explica astăzi cum să ieșim din criză. Mulțumesc. Acum vă avertizez că, veți avea, că și experții vor avea doar câte trei minute pentru a răspunde, așa încât să-și aleagă bine întrebările la care vor răspunde. Dacă vor să trimită răspunsuri în scris, pot să, uh, puteți să o faceți. Uh, Filip? Mulțumesc. Stați, stați puțin, spune președinta. Filip, Jean-Paul dorește să intervină. Domnule președinte, un punct procedural. Nu spun pentru prima dată acest lucru. Organizăm audieri, dăm 5 minute oratorilor și după aceea 3 minute pentru răspund. Ar fi mult mai bine să țintim întrebările astfel încât să uh, putem profita de experții care vin aici, care uh, Uh, totuși vin până aici, se deplasează, uh, este vorba de persoane de acest calibru, cărora le dăm 8 minute să vorbească pe probleme care ne interesează pe toți, care vorbesc despre criză și așa mai departe. De aceea nu am vrut să pun o întrebare pentru a nu mânca din timp, dar remarc din nou în legătură cu această proastă organizare și proastă utilizare a timpului. Jean-Paul știe foarte bine de la coordonatori care sunt problemele cu calendarul uh, cu uh, faptul că nu putem avea mai mult timp și eu uh, împărtășesc preocupările tale, Filip. Da, nici eu nu voiam să utilizez toate cele trei minute. minute. Uh, sunt de acord cu domnul Hozer că nu trebuie să uh, mergem prea rapid. Am și eu câteva mm, întrebări legate de ceea ce a spus. Vorbiți că uh, supraveghetorul trebuie să cunoască piața și trebuie să fie apropiat de piață. Eu aș spune că o apropiere prea mare dăunează, pentru că oamenii se cunosc între ei și dumneavoastră știți că atunci când polițistul îl cunoaște pe cel pe care trebuie să-l amendeze, poate să fie mai indulgent. În al doilea rând, ce este sistemic și uh, ce nu. Deutsche Sparkassen sunt sistemice sau nu? Sunt, sau sunt bănci de economii atunci când uh, ascult pe domnul Pafin și pe alții din Germania, ei spun că disciplina este bună pentru alții, dar dacă o putem evita pentru noi, ar fi și mai bine. Poate puteți răspunde și la această întrebare. Bun, urmează Gunnar Mark și uh, cei care se plâng în legătură cu ordinea. Nu am primit o listă catch eye și v-am grupat pe grupuri politice. după cum am făcut și, înainte, și în alte ocazii. Gunar, urmezi. Mulțumesc. Eu câteodată am impresia că atunci când ne confruntăm cu noi probleme, inventăm noi uniuni. Întotdeauna vorbim despre uniune politică, uniune economică, uniune fiscală și tot felul de uniuni. Aș dori să uh, ne reamintim tuturor că deja avem o uniune, Uniunea Europeană care include politică, economie, fiscalitate și așa mai departe. Spun acest lucru pentru că una dintre problemele pe care lucrăm acum este un ghid de reguli unic pentru a consolida Uniunea în domeniile pe care le discutăm acum. Uh, scheme de garantare a depunerilor, uh, cerințele de capital, uh, soluții de recuperare și de redresare împreună cu autoritățile aferente. Și spun acest lucru pentru că o, câteodată când ne dorim să îmbunătățim lucrurile, considerăm că va fi mai bine dacă creăm o nouă instituție. Și aș dori ca experții, în primul rând le, cărora le mulțumesc pentru prezentări, însă aș dori să-i întreb dacă doresc să ne relateze câte ceva despre problemele care uh, ne vizează dacă uh, vom asista la o fragmentare a piețelor financiare dacă creăm noi instituții. De asemenea, ați spus că avem nevoie de supraveghere mai bună, în special în ceea ce privește problemele transfrontaliere și faptul că avem o piață financiară comună. Însă cum putem vedea riscul unei supravegheri fragmentate și câteodată cu părți de suprapuneri. Cred că aici apar și probleme și soluții uh, și cred că experții sunt, pot să ne dea răspunsuri în acest sens. Vă mulțumesc. Urmează Roberto Galtieri, Antonin Sanchez Presedo, Oli Schmidt, după aceea Marian Tyson și Sven Giegold. Roberto. Mulțumesc uh, observație și o întrebare domnului Repasi în legătură cu argumentul juridic. Discursul său mi s-a părut convingător, cu excepția contradicției între posibilitatea de a fi uh, supravegheat prin asocierea la Uh, mecanismul de guvernanță și drepturi de vot în acest mecanism, mecanism de guvernanță. Este adevărat că Consiliul de Guvernare este cel care decide, care conform tratatului nu are membrii din afara zonei euro. Însă, poate am putea să considerăm această contradicție ca una rezolvabilă dacă stabilim principiul supremației tratatului asupra protocolului, pentru că contradicția apare cu articolul 10.1 dintre din protocolul 4, nu cu 139 în general. Dacă vorbim despre noi atribuții care nu sunt acoperite de către statutul actual, este vorba de atribuții suplimentare acordate BCE printr-o procedură legislativă specială acest lucru ne dă prevalență statutului asupra statutului. În legătură cu decizia legată de mecanismul de supraveghere, eu nu cred că ar trebui să excludem ca guvernatorii băncilor centrale ale statelor membre care fac parte din aceste uh, din acest, acest mecanism de supravegare, acest, acești guvernatori se poate să fie asociați în Consiliul de Guvernare. Într-un asemenea acord, uh, pact fiscal, aceștia ar putea să fie uh, incluși cu drept de vot. Sunteți siguri, așadar, pentru că că atunci când discutăm despre noi atribuții care nu sunt acoperite de statut, am putea lua în considerare că se poate aplica o derogare și să asociem guvernatorii băncilor centrale din statele din afara zonei euro la procesul decizional, decizii care nu sunt doar executive, ci decizii la nivelul Consiliului de Guvernare. Mulțumesc, Antolin. Mulțumesc. Atunci când vorbim despre criză, uh, vorbim despre o soluție despre care s-a vorbit în secolul XVI, când erau probleme de religie. Se aplica religia suveranului, tuturor cetățenilor statului. Și asta mi se pare că facem aici și suveranul acum sunt uh, instituțiile financiare. Însă cred că a venit vremea să găsim un alt suveran, o altă soluție. Avem un mecanism de supraveghere, avem o autoritate și ceea ce mi se pare esențial este să avem o politică monetară. Costul creditelor din perspectiva familiilor și uh, afacerilor și nu din partea suveranului, nu din, piața, nu din perspectiva piețelor financiare. Dacă politica monetară este într-adevăr cea centrală, aceasta ar putea să fie aplicată cu două state membre. Există unele state membre care au un, un opt-out, alte state membre sunt obligate să fie parte a zonei euro și vor trebui să găsească soluții de tranziție Trebuie să găsim o formulă pentru a permite statelor care sunt obligate să intre în zona euro la un moment dat să participe la aceste decizii. Există și alte state care nu sunt în zona euro, însă și acestea poate ar trebui să participe prin uh, soluții de tranziționale sau printr-un mecanism de cooperare. În acest sens, aș dori să-l întreb pe domnul Enria dacă nu, cumva ar trebui să facem ceva mai mult în legătură cu politica economică și monetară, inclusiv elementul de supraveghere. Și o altă întrebare pe care aș dori să o pun este dacă atunci cum putem să reușim ca la, să avem o structură în Banca Centrală Europeană, dar separată. Poate domnul Repasi ne poate spune dacă are vreo soluție, dacă poate să vină cu vreo idee de a lega politica monetară și economia reală prin uh, Banca Centrală Europeană. Și am o întrebare și pentru domnul Angeloni. Principiul ca toate instituțiile să facă parte dintr-un mecanism de supraveghere Există instituții globale, sistemice, europene. Cum le putem integra pe toate? Cum putem să facem ca mecanismul să funcționeze pentru a avea o autoritate centrală? Cum putem uni toate aceste instituții? Și domnul Raf, da, Rösler de la Bafin, aș dori să ne întreb dacă Statul quo poate să fie unul durabil. Este o abordare pragmatică sau oare trebuie să găsim mecanisme noi de ieșire din criză? Ce se întâmplă cu ceea ce face Banca Centrală pentru a încerca o modalitate de a rezolva problema? Ce se întâmplă cu datoriile private și cele externe? Ole, mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări politice pentru domnul Rösler. Ați vorbit despre anumite uh, subghițuri, uh, anumite sincope. Nu vi se pare că uh, întârzierea unei decizii ar fi o sincopă extrem de mare? Pentru că este vorba de decizii extrem de importante. Am avut 18-19 reuniuni, fiecare a înțeles ceea ce a vrut acasă și acum va avea loc o, al- o altă reuniune. Chiar și pentru Germania și chiar pentru instituțiile europene ar fi periculos, periculoasă o altă uh, amânare. În, pentru viceministrul de finanțe din Polonia. Cât de dură este uh, poziția Poloniei? Veți bloca decizia dacă con- condițiile nu sunt uh, îndeplinite? Veți bloca inițiativa sau veți spune că uh, zona euro poate să continue fără noi? Acestea sunt întrebările mele politice. Cât de dură este poziția Poloniei? Mulțumim. Acum ne întoarcem la raportori și aș ruga să rămână la câte trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, cât de rapid posibil. Minist- Ministrul polone- polonez ne-a spus că statele membre ar trebui să uh, colaboreze și însă cred că avem nevoie de mai multe explicații. Dacă un stat din afara zonei euro vrea să intre și să se implice în munca pregătitoare, nu prea văd niciun motiv pentru ca un stat respectiv să, nu, să fie exclus. În al doilea rând, dacă vorbim despre o negociere separată între statele din zona euro, poate ceilalți experți ar putea să comenteze aici. Credeți, credeți că se poate găsi o soluție generală, de exemplu, ca și, ca și criteriile de la Copenhaga, uh, să convenim anumite criterii generale care să se aplice conform ca și criteriile de la Copenhaga. În ceea ce privește opt-in-ul și opt-out-ul, domnul Ferrera a spus deja acest lucru. După părerea dumneavoastră, domnilor experți, s-ar putea schimba sistemul pentru uh, a nu avea un opt-in, ci o posibilitate de opt-out Uh, s-a vorbit nu doar despre un singur, o singură carte de reguli, ci un singur manual. Cine însă va redacta aceste reguli? Autoritatea Bancară Europeană, Banca Centrală Europeană, cine? Și o întrebare pentru experții juridici în legătură cu doctrina Meroni care spun că atribuția poate fi dată doar băncii centrale europene. Alții spun de uh, alții folosesc uh, același, același, același principiu Meroni spunând că Banca Centrală Europeană nu poate decide, trebuie să decide o altă instituție. Există mai multe opinii, noi am ascultat azi o opinie, nu știu dacă este opinia majoritară, însă oricum există uh, mai multe atitudini, mai multe abordări juridice și cred că în final politicienii vor trebui să decidă care este abordarea uh, care este, va fi cea potrivită. Mulțumesc, Marian. Sven. Hmm, mulțumesc foarte pe scurt. Nu vreau să plictisesc pe nimeni repetând întrebările care au fost deja puse. Vreau să repet ce era încă mai deschis după vremea de la început, eventual pentru reprezentanții BC. Am fost surprins în declarația dumneavoastră că spuneți că responsabilitatea și raportarea către grupul euro și Parlamentul European. Dacă vrem să fim serioși cu privire la optin, cum puteți raporta Eurogrupului? Mi se pare foarte ciudat. În al doilea rând, în secțiunea privind deschiderea, afirmați că trebuie analizată cu atenție ce e posibil la statutul BCE și al fondului de garanție. Vreau să știu, părerea noastră, ce e posibil față de puterile decizionale ale țărilor care optează să intre în uh, contextul BCE și aș vrea să știu poziția dumneavoastră în această privință. Și în fine, către RNR Pazi, aș vrea să știu dacă în esență dumneavoastră spuneți că aceste limite pentru includerea țărilor opt-in nu pot fi depășite în interiorul tratatelor. Atunci există o altă cale de a construi o adevărată uniune bancară sau un tip de supraveghere în interiorul tratatelor și dacă da, pe ce bază juridică ar trebui să o facem. Președinte, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și membrilor. Cred că acum o să dăm fiecăruia dintre membrii grupului de experți câte 5 minute. Cred că în aceeași ordine, dacă puteți alege aspectele cele mai suculente, că atunci mai întâi. Mulțumesc, doamna președinte. Pentru o mai mare eficiență o să vorbesc în engleză. Principalele puncte pentru Polonia în întreaga discuție, da, crea un mecanism de succes de supraveghere bancară unică. Mai întâi, noul sistem de supraveghere unică n-ar trebui să creeze diviziuni suplimentare între bănci și Uniunea Europeană, mai ales pe baza originilor, dacă din zona euro sau din afara acestea. E ceva foarte periculos. Ar trebui să menținem același nivel de protecție pentru sectorul bancar din Uniunea Europeană pentru că acum câțiva ani am hotărât să existe o piață bancară unică. Nu putem acum să diferențiem, pentru că unele bănci sunt din zona euro și altele nu sunt și au protecție de niveluri diferite. Al doilea element, schimbarea sau tranziția competențelor de supraveghere ar trebui să fie urmat și de o schimbare a responsabilităților pentru aceste decizii în special responsabilitățile financiare. Este inacceptabil, mai ales pentru statele membre care nu sunt în zona euro, să li se impună unele decizii și în același timp întreaga responsabilitate a deciziilor să fie tot la ele acasă și noi trebuie să suportăm consecințele financiare, deși noi nu avem niciun drept să obiectăm față de acele decizii. Următorul element în această etapă, pentru a avea succes, având în vedere faptul că avem timp limitat la dispoziție, trebuie să ne concentrăm pe băncile importante din punct de vedere sistemic, mai ales cele care operează transfrontalier. A trebuit să ne concentrăm pe crearea de suficientă supraveghere pentru acele bănci, în special ținând cont de echilibrul care e necesar între stat uh, de origine și stat gaz. E un echilibru care încă n-a fost tratat adecvat această problemă de supraveghere între statul de origine și statul de destinație vor exista, chiar dacă majoritatea statelor membre vor adera la zona. În primul rând, trebuie să ne ocupăm de această problemă. Cum să găsim echilibrul în adecvarea în supravegherea acestor uh, bănci în țara de origine și în țara de desen. Unii sunt de părere că ar trebui să avansăm foarte rapid. Da, numai că trebuie să fim foarte precauți. Avem experiență proastă din 2008 și 2009, când a existat o perioadă de creștere necoordonată a protecției uh, depunerilor creșteri necoordonate în diverse state membre și știm cu toții cu ce consecințe. În câteva ore, sectoarele bancare din țările învecinate s-au confruntat cu probleme grave. O schimbare dramatică a depunerilor, a depozitelor bancare dintr-o țară în alta ar putea să ruineze sectorul bancar stabil din diverse țări și știm ce s-a întâmplat în Slovenia și alte câteva țări din cauza deciziilor țărilor învecinate. Deci acum când redactăm sau edificăm noul sistem, trebuie să fim foarte atenți să nu spargem acest echilibru din Uniunea Europeană, pentru că am putea crea acea situație ca dintr-o dată să avem o, un sector bancar în zona euro foarte bine protejat și supravegheat și cealaltă parte e lăsat de capul ei. Trebuie să fim foarte atenți acum la o întrebare cât de dură e Polonia. Mai întâi, nu e vorba de cât de duri suntem sau nu. Noi suntem foarte hotărâți să negociem o soluție bună pentru zona euro, mai ales pentru că ne gândim cu seriozitate să aderăm pe viitor la euro. Deci am fi într-o perioadă de tranziție, suntem într-o perioadă de tranziție acum. Iată de ce trebuie să fim prezenți la masă când se negociază acest nou sistem. După cum s-a întâmplat și în trecut, întregul sistem euro a fost creat de către toate statele membre care erau prezente atunci în Uniunea Europeană, indiferent dacă după aceea au aderat la zona euro sau nu. Toată lumea a avut același drept la discuție, deci ar trebui să urmăm acest exemplu foarte bun. Și desigur, dacă rezultatul nu va fi satisfăcător pentru noi acum, atunci pur și simplu vom amâna aderarea la sistem, la mecanismul unic de supraveghere, până în momentul în care Polonia va adera la zona euro. Pentru că pur și simplu nu putem accepta să fim uh, undeva la mijloc, să avem multe obligații și să nu avem niciun drept și nicio influență asupra procesului decizional. Mulțumesc foarte mult. Președinte, mulțumesc. Andrei acum. Da, mulțumesc. Multe subiecte importante, o să încerc să oprez o selecție. Mai întâi, o întrebare în legătură cu viteza. Cât de bine pregătit este BCE? Aș vrea să spun ceva aici și anume, de ce, după părerea mea, e ceva urgent. Deja utilizăm banii contribuabili europeni prin Facilitatea de Stabilitate Financiară Europeană pentru sprijinirea băncilor din toată Uniunea Europeană. După părerea mea, ar trebui să întărim controlele europene de utilizare acestor bani pentru a restructura băncile. BC deja participă activ, după cum suntem și noi în unele cazuri, și credem că ar fi important să ne mișcăm cât mai rapid, să ajungem la o situație în care plata banilor europeni este cuplată cu capacitatea organismelor europene de supraveghere să vadă, să, să supravegheze modul în care acești bani duc la o bună structură în sectorul bancar european. Deci mi se pare foarte pozitivă ideea Comisiei de a începe cât mai rapid posibil cu BC, cu responsabilități directe pentru băncile care beneficiază de sprijin din partea organismelor europene și trebuie să ținem cont și de faptul că segmentarea menționată de unii colegi există. Deci există multe acțiuni de supraveghere sau judecăți de supraveghere care nu încalcă dreptul european, dar într-o anumită măsură duc sau însoțesc această segmentarea pieții și cu cât ne va trebui mai mult timp să rezolvăm aceste probleme, cu atât vom avea mai puțină piață unică până la urmă, la capătul drumului. În al doilea rând, în legătură cu băncile mici și băncile mari, o altă chestiune menționată. După părerea mea, aspectul cheie este că dacă e o abordare bifurcată în care unele bănci sunt eh, excluse de la acoperirea supravegherii europene, atunci cred că există riscul ca pe aceeași piață să fie bănci cu plasa de siguranță europeană și altele care sunt cu plasa de siguranță națională. Și în momentul în care îngrijorarea pieții se referă la forța, la tăria plasei de siguranță, depunerile ar putea să se miște de la un set de bănci la celelalte, ceea ce ar putea să inducă instabilitate și e greu să facem această diferențiere și ar fi chiar riscant. Un al treilea aspect în legătură cu colegiile și cu problema soluționării. Să mă exprim așa, colegiile sunt importante ca instrument. Îmbunătățesc modul în care funcționează sau funcționează până acum, dar ca organisme decizionale încă nu și-au dovedit uh, capacitatea de a se ocupa de probleme dificile care trebuie confruntate sau soluționate într-o perioadă de criză. <clears throat> Cred că ar trebui să evităm să complicăm procesul decizional. Ar trebui să fie clar cu noul context european cu colegiile. Colegiile ar trebui să rămână ca elemente importante de cooperare, schimb de informații în exploatarea mecanismului. Desigur că în ce privește problema soluționării, trebuie să fie ceva clar. Există o chestiune în două etape. Pe termen mai îndelungat, după părerea mea, trebuie să vedem abordarea, să ne uităm la abordarea din SUA. E un etalon interesant pentru a elabora un cadru de soluționare a acestor probleme. Există un grad de supra, suprapunere între domeniul de aplicare a responsabilității autorității de soluționare și al organismelor de supraveghere de zi cu zi nu e neapărat ceva negativ. Trebuie să ne îndreptăm în acea direcție. Între timp, da, aveți dreptate, BCE și ABE trebuie să coopereze foarte strâns în legătură cu sarcina pe care o să o primească dacă se aprobă, desigur, cu directiva privind soluționarea problemelor bancare. Manualul unic, după părerea mea, cine îl propune, care e chestiunea responsabilităților BCE, cred că ar trebui să redacteze un manual pentru organismele de supraveghere din toată zona euro sau toate autoritățile acoperite de Uniunea Bancară. Cred că unele componente ale acestui manual, componentele cheie, în special referitoare la evaluarea riscurilor și declanșarea acțiunilor de supraveghere, trebuie să fie comune în întreaga piață comună. După părerea mea, acesta e liantul uh, care trebuie să țină la un loc piața unică Vreau cu celelalte elemente la care m-am referit în discuțiile recente cu dumneavoastră și cred că această parte trebuie să se facă sub umbrela pieții unice și o să mă opresc aici. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc, Ignațiu. Doamnă președinte, cred că toate <laughs> întrebările erau suculente ca să împrumut termenul dumneavoastră. O să mă refer la șase, grupând unele comentarii. Mai întâi, să înțelegem piețele locale. Trebuie să menținem un anumit grad de proximitate de realitatea pieții locale, care într-un fel sunt mai apropiate de economia reală. Asta cu atât mai adevărat în țările unde e un mare sector de IMM-uri. Germania, Italia și mai sunt multe altele. Sunt totul de acord cu asta și răspunsul meu ar fi foarte apropiat de cel al domnului Lamberti, și anume că există un avantaj în ce privește cunoștințele, proximitatea, dar există și un risc că fiind excesiv de aproape de realitatea locală, îți scap din vedere anumite elemente de uniformitate, de teren, de joc echitabil, ceea ce trebuie să fie avut în vedere și în Uniunea Europeană și dincolo de Uniunea Europeană. Vreau să spun că exemplul american e admirabil din multe puncte de vedere și unul în ce privește chestiunea acestei rezoluții, dar nu în aspectul concret care se referă la acest punct. Au două niveluri de supraveghere, unul de stat și local pentru băncile care acționează pe plan statal și și celălalt pe plan național pentru băncile care operează pe plan federal. Și s-a arătat și în cercetările bancare că nu e un tratament uh, egal sau echitabil între cele două niveluri. Supravegherea de stat uh, pare să fie mai laxă decât cea federală. E un feacuizi în domeniul bancar. Deci trebuie să fim uh, foarte atenți. Să existe un echilibru adecvat între cunoștințele și proximitatea cu terenul echitabil. Iată ce cred eu că poate să realizeze sistemul de supraveghere. În al doilea punct legat de fondul de soluționare. N-ar trebui să facem o confuzie între fondurile de criză de fondurile pentru soluționare. Fondurile de criză, după cum a arătat experiența internațională, includ și fondurile de bailout, care tind să, tind să fie mult mai mari decât cele de resolution. Acesta nu trebuie să fie cel din urmă foarte mare. FDIC la care se referă Andreea, cred că e un exemplu foarte bun. Se mândresc oarecum ca profesioniști că au putut rezolva cu un impact minim asupra finanțării. Multe cazuri fără niciun fel de utilizare de fonduri. În cazuri speciale, împrumută de la guvernul federal și apoi uh, rambursează luând anumite costuri de la bănci, minimizând efectul asupra contribuabilului. Asta trebuie să încercăm cu toții să realizăm. Atunci când, și eu sper că de curând posibil, vom avea o autoritate unică de soluționare, care, după cum am spus în observațiile uh, introductive, trebuie să fie în următorii pași. Utilizarea articolului 127.6 ca instrument juridic. Noi credem că e un dat, Consiliul a hotărât acest lucru, e și o necesitate juridică, a spune, pentru că tratatul a prevăzut acel instrument concret pentru a realiza obiectivul concret și cred că datoria noastră să ne uităm la acel instrument înainte de a explora altele. aș deci vrea să spun că aș privi și ca oportunitate. Pentru că 127.6 permite organismului de supraveghere să utilizeze decizia obligatorie, puterile de decizie obligatorii pe care le dau uh, tratatul BCE și permite supraveghetorilor să fie puternici nu sunt vremuri în care să există o abordare ușoară. Vedem ce se întâmplă. E nevoie ca supraveghetorul să fie suficient de puternic și capabil să emită decizii obligatorii în interesul Europei și numai dacă avem aceste instrumente putem realiza acest lucru. Cum va funcționa mecanismul? Asta a fost o întrebare a domnului Sanchez Parel. Ne-am uitat la dovezile pe plan internațional și vedem că și pe plan național ce se întâmplă este că există tendința să există mai mult o centralizare la vârf în orice structură atunci când decizia fie au aplicabilitate generală, deci se aplică tuturor băncilor, fie se referă la situații individuale, dar de o importanță deosebită aceste cazuri individuale. Deci ne așteptăm la cele două tipuri de acțiuni ca tendință generală la centru, la bordul de supraveghere, care e un centru, apropo, dar include și reprezentanții ai autorităților naționale. Și apoi decizia care se referă mai mult la realitățile locale și nu au aplicabilitate generală pot fi descentralizate, desigur, cu informare reciprocă de plină în toate situațiile în care este necesar, ca toată lumea să fie ținut la curent, să fie informat, dar acțiunea specifică a organismului de supraveghere se poate întreprinde la Autoritatea Națională de Supraveghere. Acum ajung la doamna Thyssen și la domnul Gigold. Ultimele observații. Manualul de supraveghere, Andrei a răspuns deja și sunt în totul de acord cu el. Eu aș privi manualul pe care supraveghetorul BC ar dori să-l pregătească ca fiind inclus și în deplină coerență ceea ce ABE va scrie pentru că e misiunea lor să scrie un manual de supraveghere pentru Uniunea Europeană ca ansamblu, probabil, fiindcă se aplică atâtea realități diferite, că va fi relativ la un nivel general, asta rămâne de văzut, dar va trebui să încercăm să avem o mare precizie în manualul nostru și în ce privește organizarea sistemului, organizarea internă a sistemului, care desigur că nu e un lucru pe care ABE sau de care se interesează, deci vom lucra și vom face ceva coerent într-o direcție și alta. La domnul Gildon, în legătură cu responsabilitatea față de grupul euro, obțin ce e posibil și ce nu. Grupul euro, desigur, dacă avem o situație, eventual una inițială, în care numai țările zonei euro sunt acoperite, dacă așa stau lucrurile, atunci ar fi grupul euro. Dar cred că ar fi adecvat că atât de curând și noi sperăm să fie cât de curând posibil să adere țări și să se angajeze într-o cooperare strânsă cu noi și atunci, desigur, sunt de acord cu dumneavoastră, responsabilitatea va trebui să țină cont de asta și să includă autoritățile adecvate și din țările care sunt asociate la acea cooperare strânsă. În legătură cu optinul și ce e posibil și ce nu e posibil. Trebuie să vă spun că nu sunt jurist, dar în legătură cu temele juridice nu ni se pare că diferențe așa de extreme cum sunt părerile aici. Cred că e un spațiu și sunt păreri diferite, după cum a spus doamna Tisne, în legătură cu chestiunea Meroni și cele înrudite. Cred că putem preconiza o situație în care există utilizare largă a bordului de supraveghere. Da, în fine. Trei cuvinte nu, a fost un fel de avertizare timpurie, dacă încercați să trageți niște concluzii. 15 secunde, da. Există o tensiune și o nevoie să găsim o combinație optimă între gradul de alocare a activităților și responsabilităților către bordul de supraveghere și tipul de flexibilitate pe care îl avem în organizarea guvernanței bordului E un fel de identificare a combinației optime alocând o poziție centrală și țărilor în strânsă cooperare la bordul de supraveghere. O opțiune, desigur, este putere de vot și putem explora această posibilitate, dar trebuie să examinăm cu atenție pe ce temei juridic și să ne gândim de asemenea la faptul că ce că dăm bordul de supraveghere diverse activități importante și există acea intenție, atunci trebuie să găsim temeiul juridic adecvat și e ceva care e în studiu. Îmi pare rău că m-am lungit cu vorba. Yes, uh, I used to be able to keep discipline. Președinta, da, uh, de obicei puteam să păstrez disciplina dacă mă uitam uh, foarte atent la cineva, dar acum văd că toată lumea se uită în alte părți, deci n-am reușit. Mulțumesc. Uh, s-au adresat niște întrebări foarte complexe și de aceea aș dori să răspund în germană. În primul rând, da, într-adevăr, există uh, o oarecare parțialitate națională și în ceea ce privește Autoritatea Bancară Europeană. E foarte important să cunoști piața locală. Și dacă eu ar trebui să uh, verific, să supraveghez băncile din Italia, vă dați seama, eu nu cunosc piața din Italia suficient de bine. Apoi, uh, S-a spus că poate noi vrem ca supravegherea să rămână la nivel național. Nu, nu asta am vrut să spun. Dacă Banca Centrală Europeană este responsabilă cu supravegherea băncilor, atunci trebuie să-și asume această responsabilitate complet sau în cea mai mare măsură posibilă. Eu consider că cei care doresc rapid să transfere la BCE supravegherea, ă, au o altă înțelegere a conceptului de supraveghere bancară față de mine. Supravegherea bancară nu înseamnă doar mari decizii, pentru că luăm sute sau mii de decizii în fiecare an și nu pot să-mi imaginez Uh, cum um, ar putea să ia toate aceste decizii Consiliul de Supraveghere la Banca Centrală Europeană, pentru că de foarte multe ori întâlnirile trebuie să aibă loc rapid, noaptea poate. Deci, de aceea cred că ar trebui să se uh, limiteze la băncile mari, importante, care într-adevăr au un impact uh, la nivel european acestea sunt motive pragmatice pentru care eu cred că o supraveghere a tuturor băncilor nu se poate face. Și apoi, supravegherea băncilor sistemice sau nesistemice. Nu cred că trebuie să intrăm în detalii foarte complicate. Există o mică grupă de uh, bănci relevante la nivel european, bănci sistemice. Sunt uh, unele care sunt uh, importante, dar nu sistemice și există și o a treia grupă, mai puțin importante. Uh, și acum, dacă ne gândim la cele din grupa de mijloc, întrebarea, se fa- întrebarea este ce se întâmplă dacă sunt într-o situație dificilă, trebuie să re- recapitalizăm și cum putem să le acoperim dacă se întâmplă ceva. De asemenea, s-a întrebat dacă această decizie este tărăgănată dacă uh, procesul nu se lansează pe 1 ianuarie, nu va fi rău. Nu, eu cred că din potrivă, cred că ar fi mult mai rău să ajungem la o soluție care să nu funcționeze. Dacă Banca Centrală Europeană este responsabilă de la un anumit moment dat pentru supraveghere, trebuie să-și poată asuma uh, responsabilitatea pentru acea supraveghere, să uh, poată să o desfășoare practic de la data respectivă. Deci e mai important să începem mai târziu, dar atunci când începem să știm că putem să facem treaba cum trebuie. Mulțumesc. Domnul Repasi. Rene. Mulțumesc. În primul rând, S-a, între, s-a adresat o întrebare referitoare la posibilitatea de opt-in sau opt-out în articolul 127 al neatul 6. Cred că ar fi dificil să, ne, să facem o schimbare către un model cu posibilitatea de opt-out pe baza acestui articol și motivul se găsește în ceea ce a spus domnul Angeloni. Obiectivul alegerii acestui temei juridic a fost faptul că există Uh, puteri de punere în aplicare pe care le asumă Banca Centrală Europeană, dar ele se referă doar la statele din zona euro. Pentru statele în afara zonei euro trebuie să existe niște uh, competențe de punere în aplicare, uh, de executare pentru Banca Centrală Europeană. Uh, legislația europeană nu prevede astfel de uh, transfer de competențe și de aceea am in, pro, Comisia Europeană propune această posibilitate de optin în care legislația națională să uh, se ocupe de aceste competențe. Uh, altfel, această supraveghere la nivel european oricum nu mai are sens. Statul uh, membru trebuie să uh, uh, înscrie în legislația națională competențele de implementare de care e nevoie pentru ca Banca Centrală Europeană să poată să-și desfășoare supravegherea. Și ajung la cel de-al doilea punct, uh, decizia Meroni și Banca Centrală Europeană. Apoi, de ce există această divergență de opinii între juriști Uh, sigur, nu e surprinzător, se știe foarte bine unde sunt doi judecători, există deja trei păreri diferite. Eu consider că Uh, decizia Meroni nu se aplică la Banca Centrală Europeană. De ce? Așa cum a spus domnul Angeloni, Banca Centrală Europeană are competențe de punere în aplicare conferite prin uh, dreptul uh, primar, prin tratate. Cazul Meroni cu privire la competențele delegate aici Banca Centrală Europeană nu uh, intră sub incidența competențelor delegate, deci nu intră sub incidența deciziei în cazul Meroni. Am putea să ne gândim că e nevoie de competențe delegate, poate, pentru țările non-euro, dar aici putem să spunem că articolul 127 alineatul 6 uh, prevede în mod exhaustiv modul în care poate fi uh, conferită competența de supraveghere bancară băncii centrale europene. Așadar, și aceasta este o altă întrebare care a fost uh, pusă în discuție, cum pot fi văzute aceste sarcini uh, specifice? Eu interpretez uh, alineatul 127.6 în felul următor. Banca Centrală Europeană este Uh, cea care va putea primi sarcini suplimentare doar prin modificarea tratatelor. O excepție însă este supravegherea bancară, e vorba aici de sarcini, sarcini specifice. Tratatul însă nu spune că sarcini de supraveghere bancară nu pot fi conferite unei alte instituții, cum ar fi Autoritatea Bancară Europeană sau unei alte instituții create pe baza unui alt mei juridic. Și aici răspund la întrebarea lui Sven Giegold, care ar fi o altă cale. Eu știu că, din punct de vedere politic, să schimbe acum cu totul macazul nu e poate o alternativă rezonabilă. Însă, am să profit de marja uh, academică pentru a spune ceva. Eu cred că articolul 152 oferă un temei juridic suficient pentru modificare. 127.6 se aplică doar uh, la Banca Centrală Europeană. Articolul 352 poate să se aplice oricărei instituții europene. Sigur că eu aș prefera ca Autoritatea Bancară Europeană să fie cea care să primească aceste uh, competențe, pentru că avem deja această agenție și în germană spunem că prea mulți uh, bucătari până la urmă strică mâncarea. Bun, dacă nu vrem să facem acest lucru, putem să creăm o nouă instituție și apoi să vedem ce model alegem, opt-in sau opt-out. Uh, modelul de uh, opt-out poate fi utilizat în temeiul articolului 352, care prevede de asemenea uh, unanimitate uh, cu privire la deciziile în Consiliu. Există o diferență interesantă. 352 necesită consentul, consimțământul Parlamentului European, 127 uh, spune că trebuie cerut doar avizul Parlamentului European. Uh, și uh, este singurul loc în care se scad puterile, prerogativele Parlamentului European în uh, noul tratat față de tratatul trecut. Așadar, ar, am putea să avem o instituție de supraveghere care să aibă un consiliu din care să facă parte reprezentanții tuturor statelor membre ale Uniunii Europene și să decidă împreună pe aceste chestiuni. Asta e o posibilitate care ar putea fi concretizată pe temeiul juridic al articolului 352. Sigur că acesta implică și niște constrângeri, nu este temeiul juridic ideal, cu toate acestea reprezintă o alternativă. Apoi, vreau să trec la principiul supremației. Eu nu cred că principiul supremației oferă o soluție problemei noastre, chiar dacă mi-aș dori acest lucru. 129 alineatul 1 din tratat este un articol care spune foarte clar că organismele decizionale ale BCE uh, răspund în fața uh, Consiliului, Comitetului de Conducere. Și apoi există un alt articol care spune că protocolul are aceeași valoare ca și tratatul. Deci principiul supremației poate să se aplice doar dacă există o diferență de rang între tratate și protocol. Dar tratatul nu prevede o diferențiere aici. Așadar, din păcate, chiar dacă eu aș prefera această soluție, nu uh, văd uh, posibilitatea de a aplica uh, principiul supremației pentru a modifica structurile decizionale din Banca Centrală Europeană. Mulțumesc! Doamna președinte, vă mulțumesc. A fost o dezbatere extrem de interesantă. Dacă cineva dorește să uh, ne trimită uh, informații suplimentare, vom fi recunoscători. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la următoarea noastră audiere după ce ne recompunem în sală. Okay, if you could see, take your seats, then I can see. Vă rog să luați loc ca să vedem cine este prezent. Okay. Thank, thank you very much. Da, vă mulțumesc. Mulțumesc încă o dată experților noștri. Îmi pare rău că trebuie să vă dăm afară și să continuăm, dar încă mai avem o audiere îndelungată pe tema băncilor și a crizei, așa că vă rog, luați loc. Trecem acum uh, la următoarea audiere. Mulțumim lui Gunnar că ne-a acordat din timpul dedicat dezbaterii raport, raportului său. Îi dau cuvântul lui Gunnar Hockmark pentru rămacele introductive. Avem trei vorbitori. Avem ca vorbitor profesorul Günther uh, Frank și Christian Klaus. Mm, Günther, mulțumesc, uh, mulțumim, mulțumesc și eu uh, experților care au acceptat invitația noastră. Cred că discuția de astăzi este un punct de plecare pentru dezbaterile viitoare pe care trebuie să le purtăm pentru a ne asigura că avem un sistem bancar sănătos și dinamic. Cred că există unele probleme pe care cred că le putem ridica în această audiere și aș vrea ca vorbitorii noștri să se refere la felul în care am putea rezolva problemele pe care le cunoaștem. O remarcă de ordin general. Există tendința de a uh, pune accentul pe ideea că trebuie să evităm crize viitoare. Sigur, toată lumea își dorește acest lucru, dar trebuie să ne dăm seama că orice am face, crize vor mai fi. Apar mereu surprize din, uh, de unde nu te aștepți. Întrebarea nu este dacă vor mai fi crize, pentru că vor fi, ci cum ne putem pregăti să le facem față cât mai bine. Cum ne vom descurca atunci când aceste crize vor apărea și, poate cel mai important lucru, cum vom scăpa de ele în cea mai bună formă posibil. Deci e important să acceptăm această realitate și cu cât vom fi mai bine pregătiți și mai bine capabili să improvizăm pe timp de criză, cu atât mai uh, ușor ne va fi. Acesta este scopul acestei directive, de a ne pregăti, de a crea sistemele uh, care să ne permită să reacționăm la criză. Și mai este o problemă care se pune din perspectiva aceasta. Crizele nu sunt niciodată la fel. Uneori avem o singură bancă în uh, dificultate sau la celălalt capăt al uh, spectrului avem o criză sistemică în sistemul bancar. Cred că trebuie să ținem cont de specificul acestor Uh, situații extreme, pentru că atunci când, de exemplu, avem de-a face cu o singură bancă în uh, criză, lucrurile trebuie tratate cu totul altfel decât atunci când avem o criză sistemică. Toți ne dorim să protejăm sistemul financiar, să protejăm deponenții, să protejăm contribuabilii, dar Uh, pe timpul unei crize, de fapt, nu putem proteja pe toată lumea, așa cum ne-am dorit. Trebuie să avem o listă de priorități. Și pentru mine, protecția sistemului financiar este mai importantă decât toate celelalte, pentru că este o condiție uh, fără de care nu se poate asigura protecția deponenților și a contribuabililor. Acesta este unul dintre lucrurile pe care le-am spus în fața acestei comisii. Este important să putem avea o uh, intervenție publică pentru a restabili, pentru a uh, readuce lucrurile la, o, la stabilitate. Pentru că costurile inacțiunii ar putea fi mult mai mari. Și ar putea duce chiar la consecințe catastrofice. Cred că președintele Roosevelt a spus odată că singurul uh, lucru de care trebuie să ne temem este frica însăși. Trebuie să Trebuie deci să ne înfruntăm teama și lipsa de încredere care uh, pot apărea pe timp de criză. Din această perspectivă aș vrea ca invitații noștri să ne spună cum putem aborda diversele tipuri de criză și ce instrumente putem uh, sau trebuie să creăm. Ce facem cu uh, recapitalizarea, cu recalificarea creanțelor? Cum uh, folosim acest, acest instrument? Am spus de mai multe ori că acest instrument este unul foarte bun, cel puțin până când vine momentul să-l folosești. Atunci pot apărea probleme. Trebuie să vedem cum folosim acest instrument uh, ca să nu creăm mai multe probleme decât încercăm să rezolvăm. Și aici putem discuta și diferitele tipuri de uh, criză. Uh, în ceea ce privește soluționarea situațiilor de criză, trebuie să vedem la ce fonduri apelăm. Trebuie să analizăm magnitudinea, amploarea fondurilor de care este nevoie pentru a soluționa o criză. Putem să avem vreodată acel volum de bani la dispoziție? Dacă ne hotărâm să finanțăm această soluționare a situațiilor de criză, trebuie să știm uh, cum și unde să folosim banii, dar există și limite ale acestui instrument. Există și limitări ale sumelor pe care le putem folosi. Toate aceste lucruri apar în propunerea mea pentru această comisie și e vorba de ideea de uh, fonduri de rezervă, de felul în care aceste uh, fonduri sunt finanțate de statele membre, de calibrarea acestor fonduri de rezervă în funcție de economiile naționale. Am menționat doar câteva dintre problemele cu care ne confruntăm și toată discuția despre ceea ce este de făcut uh, Sper că în această dezbatere vom reuși să găsim soluții la problemele cu care ne confruntăm. Încă o dată mulțumesc experților pentru că au răspuns invitației noastre. Mulțumim. Acum uh, am să îi dau cuvântul domnului Bo Lundgren, director general al Swedish National Debt. Mulțumesc foarte mult. Cred că invitația dumneavoastră, pentru care vă sunt recunoscător, mi se uh, datorează faptului că am uh, fost uh, am administrat o criză financiară în Suedia în urmă cu 20 de ani. Îmi pare bine că se discută în sfârșit care sunt instrumentele de folosit pentru rezolvarea crizei financiare din prezent și că se discută și uh, influențele asupra economiilor naționale. Un instrument, uh, un instrument bancar va avea uh, efecte asupra uh, uh, lumii financiare și trebuie să analizăm cu atenție fiecare aspect. În legătură cu propunerea de directivă, aș spune că societatea nu are nevoie de un sistem bancar funcțional uh, și asta înseamnă că trebuie să existe o bază de capital pentru bănci care să țină sistemul la un loc. Dar nu știu dacă asta este suficient pentru furnizarea de credit într-o țară. Dacă avem această bază de capital, dar nu avem finanțare, economia nu funcționează normal. Acesta ar trebui să fie punctul de început și trebuie să înțelegem bine aceste lucruri. Apoi, putem spune că o criză sistemică, cum am avut în Suedia acum 20 de ani, trebuie gestionată în mod diferit față de cazul în care doar o instituție uh, este în dificultate. Sigur, depinde și de dimensiunea instituției, dar crizele sistemice sunt diferite și trebuie gestionate altfel. Unele instrumente din directivă nu pot fi utilizate în cazul crizelor sistemice, altele probabil că ar Uh, putea fi utile, dar nu figurează în propunere. Ideea este că e nevoie de multă flexibilitate. Dacă avem o criză sistemică, este inevitabil ca guvernele și băncile centrale să intervină și să gestioneze această criză. Nu se poate lăsa acest lucru pe teama nici unei alte autorități. Guvernele trebuie să se implice și să ia măsuri trebuie să ia măsuri rapid și în mod transparent. Dacă ați fi trecut prin criza prin care am trecut noi și multe țări din Europa au trecut deja, trebuie să știți cât de important este uh, un sistem bancar funcțional pentru uh, refacerea economiei. Dar nu doar guvernele sunt responsabile de crizele uh, sistemice, ci trebuie să, ca guvernele să aibă la dispoziție un set de instrumente pe care să le implementeze. Aceste instrumente, când mă uit ce instrumente au fost uh, folosite în uh, rezolvarea crizei începând din 2008 încoace, uh, văd că multe dintre ele nu se regăsesc în propunerea de directivă în uh, situații speciale trebuie să avem acces la finanțare și putem să garantăm, uh, să, să trebuie, trebuie să putem garanta aceste finanțări pentru a injecta capital în economie. Uneori se crede de către politicieni, și eu am fost politician timp de 29 de ani, chiar și la nivel european și se crede că crizele politice pot fi administrate fără intervenție politică. Nu e adevărat. Trebuie să avem și o intervenție politică. Indiferent de tipul de criză sistemică sau nu, uh, trebuie ca banca în dificultate sau băncile în dificultate să fie preluate. Guvernele trebuie să aibă Uh, ultimul cuvânt trebuie să poată interveni și să preia administrarea uh, băncilor în dificultate pentru a împiedica răspândirea crizei. De asemenea, este esențial să existe posibilitatea de a injecta capital și în același timp de a prelua de a, uh, practic naționaliza instituțiile în dificultate. Proprietarii sau gestionarii băncilor înțeleg atunci când pierd controlul că ar trebui să prevină reapariția acestui tip de fenomene și în acest fel s-ar putea și obține fondurile publice de care este nevoie. la vremea respectivă a trebuit să sacrificăm 4-5% din PIB pentru a salva băncile și această naționalizare temporară ne-a permis să rezolvăm problemele. Dar băncile funcționau atunci astfel încât dividendele, privatizarea și vânzarea de acțiuni ne-au furnizat fondurile de care aveam nevoie pentru a rezolva această criză acută. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you very much. Uh, and now, uh... Mulțumesc. Acum, domnul profesor dr. Hunter Frank. Mulțumesc uh, pentru această posibilitate să vă prezint una dintre idei. Vreau să mă concentrez pe patru puncte cheie. Domnul Lundgren a spus deja, este esențial să existe un instrument flexibil de soluționare, pentru că situația care poate să apară într-o criză sau într-o problemă cu o bancă, situațiile diferă atât de mult încât mă îndoiesc că putem avea o regulă clară <clears throat> pentru toate situațiile. Atât de ce mă bucur că instrumentul acesta de soluționare spune că poți să ai instituții punte dacă sunt adecvate sau un vehicul de gestionare a activelor. Pe partea negativă, am fost foarte surprins să citesc că directiva propune că, indiferent dacă banca e mică sau mare, dacă are relevanță sistemică sau nu, mecanismul de soluționare ar trebui să se aplice tuturor băncilor. Eu sunt sceptic. Am avut deja o discuție în legătură cu centralizarea și descentralizarea. Germania e sectorul economiilor, sectorul cooperatist, care sunt uh, dotate cu instrumente interne foarte eficace de rezolvare a problemelor bancare și sunt convins că fac cu costuri mult mai reduse decât ar putea să facă orice instituție guvernamentală. Iată de ce cred că ar trebui ca sistemul de rezolvare, autoritatea respectivă, ori de câte ori credem că banca are relevanță sistemică, dar dacă nu are, atunci ar trebui să lăsăm pur și simplu pentru asociațiile regionale bancare care fac o treabă destul de eficientă. Un al doilea punct. Bail-in-ul este între termenii cheie în noua directivă de gestionare. Cred că bail-in este dezirabil. Deși a spus că acest cost uh, al recapitalizării poate să crească, cred că e o chestiune empirică foarte dificilă. Noi sperăm că dacă se există uh, garanții mai diferențiate sau creanțe, atunci uh, vii în întâmpinarea unor care până la urmă s-ar putea să reducă costul general de capital. Un aspect foarte important, dacă există bail-in debt, atunci trebuie să ne asigurăm că acest bail-in nu întărește riscul sistemic, ceea ce s-ar întâmpla dacă bail-in debt Uh, e deținut de alte sifii. Iată de ce trebuie să descurajăm aceste sifii de la a deține acest tip de lucruri și acest lucru se poate face fie printr-o interdicție, fiind cu niște rate de risc foarte mari. Eu sunt în favoarea unei soluții de uh, piață cu rate foarte ridicate pentru riscuri, pentru a descuraja acest gen de comportament. Un alt element care s-a menționat că un bail-in debt care e o poveste de contabilitate, dar nu aduce numerar proaspăt. Cum s-a spus, guvernul sau altcineva trebuie să intervină să dea și bani proaspeți, ca să spunem așa, dar bail-in-ul mi se pare oricum că e un instrument foarte important. Un alt punct important. Sperăm să nu avem nevoie de acest instrument de rezolvare pentru că e foarte costisitor și ne-am bucurat dacă am putea descuraja băncile să utilizeze acest instrument, ce trebuie să facem? Trebuie să ne preocupăm mai mult de activitatea preventivă, deci aș face un pas suplimentar și nu doar ca aș încuraja băncile să aibă bail-in debt în mecanismul de soluționare, ci aș încuraja băncile să aibă bail-in debt care poate fi declanșat mult înainte de a avea loc această soluționare și atunci ar fi un element de declanșare bazat pe aspecte contabile sau de piață. Și apoi, dacă există un bail-in mult înainte de faza aceea a rezolvării, am putea să evităm și toate costurile acestei soluționări. În această situație trebuie să ne asigurăm că acest bail-in debt nu este preluat de alte instituții financiare de importanță sistemică, să existe din nou rate de risc foarte mari. O altă provocare. Tot vorbim despre o um, soluționare care un instrument important, dar dacă există un șoc brusc și apoi există, să zicem, e ca un infarct și alte bănci nu sunt pregătite și autoritățile de soluționare nu sunt cu adevărat pregătite, trebuie să găsească o soluție, să zicem, de vineri seara până luni dimineața, în două zile și vorbind cu oamenii implicați, spun că e absolut imposibil să găsești uh, sau să faci un plan de reorganizare, un plan de reafaceri în termen de două zile. Deci sunt foarte sceptic că întreaga procedură de soluționare, așa cum e scrisă acum, ar putea să funcționeze cu eficacitate într-o astfel de situație de atac de cort. Și un alt argument, să ne preocupăm mai mult de acțiunile preventive și acțiuni preventive înseamnă oarecum capitalul social și bail-in debt trebuie să fie destul de mari pentru a putea uh, depăși această problemă foarte dificilă în care trebuie să intrăm în acest mecanism foarte consistor de soluționare. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Cristian Clausen acum. Mulțumesc, doamnă președinte, distinși eurodeputați, vă mulțumesc că m-ați invitat la această audiere. E o mare onoare să fiu aici regimurile acestea sunt cele mai importante în regulament uh, în pregătire și ca președinte al Federației Bancare Europene vorbesc pentru bănci de toate tipurile, mari și mici, uh, de retail sau angro, locale și de asemenea instituții financiare internaționale. Împreună aceste bănci dau în Europa cam 20.000 de miliarde de euro cam în promoturi. Iată de ce am venit, cum putem menține acest lucru finanțăm investiții, consumul european, dăm posibilitatea de creștere, ocuparea forței de muncă, dezvoltare. Sprijinim inițiativa privind regimul de recuperare și rezoluție. Dacă sunt bine implementate, te vor da posibilitatea să se restructureze o bancă care are probleme fără a provoca efecte sistemice pentru alte bănci și pentru economie. Vor guverna comportamentul în bani și vor reduce la minim nevoile de a utiliza banii contribuabilor. Totul e foarte frumos. Ca să funcționeze, sunt trei lucruri pe care aș vrea să le subliniez. Mai întâi, e ceva dificil și complicat, așa că trebuie să uh, facem lucrurile foarte simplu. Când băncile dau de o criză, lucrurile se întâmplă foarte rapid, știm deja cu toții acest lucru. Iată de ce e nevoie de un set concis de principii, acțiuni prompte și măsuri corective care se pot lua doar dacă reglementările sunt ferme, dar flexibile, după cum am auzit și de la alți vorbitori. Nu avem nevoie de sute de instrucțiuni detaliate care încearcă să prevadă orice situație posibilă. Dacă asta e ambiția, atunci putem fi siguri doar de un lucru, că atunci când vine criza o să arate altfel decât ne-am fi așteptat și atunci reglementările detaliate vor încetini și nu vor uh, accelera rezolvarea. După părerea mea, directiva de gestionare a crizei nu ar trebui să depășească 20 de pagini pentru a asigura transparența și claritatea și să dea suficientă flexibilitate. Și nu uitați de diferența între criza unei bănci sistemice și o criză idiosincratică. Dacă sunt afectate toate băncile, după cum am auzit, nu va exista nicio posibilitate de a avea o soluție detaliată redactată dinainte. Băncile care sunt în situații dificile nu pot să sprijine alte bănci. Instrumentele de soluționare, cum sunt propuse în sistemul de Berlin, ar fi periculoase. Uh, riscul ar trimite un val de șoc suplimentar în sistem. Dacă cu toate acestea doar una sau câteva bănci sunt afectate, situații diferite și în astfel de situații, un cadru clar și transparent ar trebui să fie pus în aplicare, ținând cont că elementul cheie e simplitatea. Al doilea punct la care vreau să mă refer este acela de redresare. Partea de redresare sau recuperare e cea mai importantă. Elementele de declanșare o să guverneze comportamentul băncilor, de ce trebuie să fie clare și bine armonizate. Când uh, evaluezi efectele asupra economiei ale noilor reglementări, trebuie să țineți cont de faptul că băncile întotdeauna o să-și pună elementele de uh, reducere a șocurilor în capital la nivelul minime. Dacă elementele de declanșare sunt și mai mari, atunci nivelurile minime de capital trebuie să fie și mai mari. Vă asigur că dacă faza de recuperare se realizează bine, conducerea băncii să facă tot ce poate pentru a, a evita faza redresării și a nu ajunge în faza de soluționare. E clar pentru că nicio bancă nu vrea să fie aproape de punctul în care este într-un pericol atât de mare când e nevoie de acest lucru, pentru că atunci acționarii, bordul și conducerea o să-și pierdă funcțiile. Dacă nu se declanșează acest hard trigger, atunci conducerea trebuie să aibă mandat de plin. Să existe stimulente, să știe dinăuntru și nimeni din afară să nu fie în măsură să ia acțiuni rapide. Dialogul dintre autoritatea de supraveghere trebuie să existe dar munca dificilă de recuperare, utilizând toate instrumentele disponibile și strategiile de ajustare, trebuie să fie realizate de conducere. Acest lucru ar trebui să fie perfect limpede. Al treilea mesaj este uh, să știm clar ce trebuie făcut cu bail-in. Când se depășește elementul de declanșare, autoritățile își asumă responsabilitatea pentru bancă. Trebuie să aibă sistemul de instrumente la dispoziție. Putem trage multe învățăminte de la modelele americane ce se întâmplă atunci când o bancă se consideră că nu e viabilă dispare capitalul în anumite active și pasive trebuie abandonate și probabil că va fi nevoie de o bancă punte. În soluționare, bail-in nu este subiectul cheie. În general, băncile sprijină ideea unui instrument de tip bail-in. Poate părea ciudat, dar motivul e simplu. Bail-in-ul dă posibilitate bilanței, balanței băncii să se soluționeze introducând anumite pasive ca surse pentru nou capital. O bancă proastă restructurată poate continua să ofere servicii clienților, ceea ce e esențial pentru a evita șocuri sistemice și pentru economia reală. Devenim tot mai înțelepți în legătură cu modul în care ar trebui edificat acest bail-in. Un instrument specific de bail-in ar trebui în situații de să fie definit ca toată lumea să știe dinainte exact ce instrumente vor interveni sau nu vor interveni. Dacă nu, um, o să prevaleze incertitudinea. Dacă mai multe pasive sunt eligibile pentru bail-in, creăm uh, riscuri uh, sistemice suplimentare. În toate situațiile, așa numitele pasive sistemice ar trebui să fie excluse. De exemplu, datoria pe termen scurt cu o maturitate de mai puțin de 3 luni, produsele derivate și chiar și depozitele mai mari din partea corporațiilor atunci în realitate rămânem cu senior unsecured funding, care va constitui adevărata clasă de pasive de bail-in. Un avantaj suplimentar al acestei clarități este că prima de risc pentru instrumentele de bail-in o să asigure că investitorii au stabilit prețul adecvat pentru nivelul de risc și au pus suficient capital deoparte pentru a acoperi aceste riscuri. Vreau să spun că pentru a asigura transparența și terenul echitabil volumul de bail-in disponibil ar trebui să fie măsurat pe o bază consolidată și ponderată. Ar trebui să fie un volum minim. Să spunem că pentru majoritatea băncilor ar exista 90% în capital și 5-10% bail-in în funcție de modelul de afaceri, ceea ce ar crea un bilanț foarte robust. De fapt, băncile ar duce 15-20% de capital implicit, ceea ce ar fi suficient pentru a a soluționa problemele toate marile bănci într-o situație cum e criza financiară recentă. Și în fine, când implementăm noul sistem de bail-in, trebuie să ne gândim că băncile mai mici cu acces limitat la piața de finanțare și să ținem cont de faptul că timpul de implementare trebuie să țină cont de situația pe piețele de capital și de finanțare, să nu ne pripim atunci când aceste instrumente nu pot fi aplicate. În încheiere, sprijinim inițiativa de redresare și soluționare a băncilor. E nevoie de eforturi suplimentare, dar aspectele cele mai importante din perspectiva noastră sunt, în primul rând, lucrurile să fie simple, în al doilea rând, să existe elemente de declanșare clare și armonizate, să le permitem celor care cunosc cel mai bine domeniul să refacă sau să redreseze o bancă și, în al treilea rând, să existe un bail-in și o clauză specifică. Dacă acest uh, regulament o să fie inteligent adoptat și aplicat, atunci băncile vor avea propriile acțiuni de a evita aceste elemente de declanșare și ceea ce exact uh, ce înseamnă activitatea bancară prudențială. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Membrii care au precizat că doresc să ia cuvântul. Uh, raportorii din umbra Gunnar, am câteva întrebări. Uh, you can go first. Thank you. Mulțumesc. Întrebarea mea este pentru domnul Clausen. Puteți să ne spuneți de ce considerați uh, instrumentele separate ca elegibile uh, sau nu pentru recalificarea creanțelor? Pentru că nu prea înțeleg motivația din spate, care stă în spatele acestei idei. După cum am spus, am avut mai multă experiență cu, cu folosirea instrumentului și uh, uh, toate creanțele sunt într-un fel sau altul sistemice. Creanțele pe termen scurt sunt sisteme ce pot să dispară rapid. Cele pe termen mediu uh, aparțin sectorului corporatist. Produsele derivate sunt sau pot fi sistemice și rămâne doar uh, acest capital de top care nu ar fi sistemic. Investitorii care cumpără, care achiziționează aceste instrumente știu, cunosc uh, riscurile. Uh, poate că deținătorii nu sunt SIF-uri sau instituții, fonduri mutuale, poate atunci ei vor avea la cunoștință riscul acestor capitale, capitalul pe care, asociat capitalurilor pe care le vor avea. Ok, Wolf? Da, deja am primit parțial răspunsul la întrebarea mea, pentru că vreau să vreau să știu cum putem proteja contribuabililor, contribuabililor, însă dacă fondurile de pensii investesc în aceste creanțe, eh, în final noi va trebui să plătim. Cum ne putem asigura că nu se va întâmpla acest lucru? Da? În realitate, atunci când capitalul dispare, și despre asta vorbim la soluționare, atunci nu mai rămâne capital. Motivul pentru care susținem instrumentele de recalificare este că înaintea crizei financiare am, uh, trebuie să definim instrumentele care vor fi utilizate pentru bail-in, pentru recalificarea creanțelor, um, uh, cei care doresc să participe își pot asuma riscul, însă riscul va putea să fie cuantificat. Dacă acest mecanism nu funcționează, înseamnă că, bineînțeles, că va trebui să fie acceptată o pierdere neprevăzută. Bun, se ajunge la domeniul unde vreau să mă implic și eu, spune președinta. Cunoașteți, puteți evalua costurile acestor instrumente de recalificare a creanțelor de Berlin comparativ cu un faliment, un default Uh, s-a examinat comparativ cum vor fi afectate cerințele de capital pentru companiile de asigurări și altele. Una dintre problemele de, problemele de acum este că se ajutorează și se scade nivelul de îndatorare pe partea capitalului în parte din, part, din cauza instrumentelor sol, solvabilitate 2, când, de fapt, companiile de, și ne întrebăm dacă companiile de asigurări și fondurile de pensii vor putea să investească chiar în aceste instrumente. Și, legat de acest lucru, aveți în vedere o ierarhie complexă a acestor instrumente noi am dorit ca lucrurile să fie simple, să nu existe prea multe niveluri. Am văzut deja relatări în presă care vorbesc despre diverse niveluri și straturi de uh, bailout. Un investitor mai puțin profesionist ar putea să uh, dețină creanțe care sunt mai periculoase decât sau mai riscante decât credea. Deci, Uh, s-ar putea ca investitorii cu mai puțină experiență să se găsească prinși într-un uh, instrument unde nu doresc să fie participanți. Aveți un răspuns la această întrebare? Da, pot să fac un anum, câteva comentarii. Este adevărat că vor exista costuri. Dacă estimăm că bancul, sectorul bancar european trebuie să ruleze 3.000 de miliarde de uh, euro, atunci ar, am necesita 2.000 de miliarde de euro capital de risc. Acest uh, capital e, este disponibil dacă va fi transparent și trebuie să fie foarte clar celor care investesc care este riscul. Instrumentele uh, variază de la 40 până la 80 de puncte de bază cost suplimentar. Cu toate acestea, motivul pentru care costul nu este mai ridicat este că trebuie să ne aducem aminte că după CRD4 uh, băncile vor opera cu 90% capital fundamental înainte de, uh, de a se introduce recalificarea creanțelor. Deci, 12 până la 14% din capital va fi prescris automat și trebuie să ne amintim că în toate băncile care au dat faliment în uh, criza financiară, uh, pierderea a fost uh, cam în jurul aceleiași cifre și în acest caz nu se va înregistra o pierdere, este vorba de recalificarea creanțelor. Este Eh, nu, nu sunt necesare mai multe niveluri, pentru că eh, după capital eh, vine recalificarea creanțelor și nu are niciun rost să se introducă niveluri suplimentare. Trebuie să avem grijă și cum ridicăm, cum găsim acest capital, pentru că 2000 de miliarde de euro nu se găsesc extrem de ușor. În ceea ce privește costul sub total, nu, lucrurile nu sunt clare. Atunci când facem cercetări cu tranzacțiile securizate, vedem că spreadul pe credit uh, în securitizare scade atunci când există mai multe tranzacții. Deci putem crede că chiar în acest caz, dacă vor exista tipuri suplimentare de capital, uh, costul de capital ar putea să scadă în final. În ceea ce privește uh, dobânzile care există cu uh, dobânzile oficiale sunt ridicate pentru că în mod normal există doar un potențial, potențial descendent și nu unul ascendent. Este foarte periculos să luăm doar uh, ratele de dobânzi uh, la valoarea uh, care apare în directiva capitalurilor se acceptă o substituție între capitalul de bază și recalificarea creanțelor. Substituirea uh, ratei la care uh, se recalifică creanțele Uh, substituirea trebuie să fie discutată foarte detaliat pentru că este foarte important uh, dacă între băncile, dacă este atractiv să uh, facă o recalificare sau nu. Băncile de risc, de capital de risc își investesc capitalul în acțiuni și aș spune că acțiunile sunt cel puțin la fel de riscante ca și uh, creanțele recalificate, astfel încât Uh, este într-un fel un risc la fel de mm, asemănător ca și cel din asociat acțiunilor. O, o bancă care este mai puternică din punct de vedere al capitalului și are anumite instrumente de recalificare, dacă banca este mai puternică, riscul este mai mic. Însă pe, în acest risc se ține cont nu doar de capital, ci și de creanțele recalificate. Eu consider că va exista un anumit cost pentru societate. Pentru, pe de altă parte, recalificarea este un instrument uh, ușor de folosit dacă ești pregătit și știi ceea ce trebuie să faci la, pentru o singură instituție. Este mult mai dificil de folosit într-o criză sistemică. Domnul Clausen a vorbit despre situația în care există excepții pentru diverse tipuri de capital. Există anumite instituții care sunt pregătite într-un anumit, în anumit fel sau altul, însă folosirea unui instrument de recalificare a creanțelor în general este dificilă. Uh, într-un cazul unei crize sistemice, uh, este vorba mai mult de guverne și de intervențiile guvernelor pe termen lung. Gunnar, ai câteva întrebări pentru că Ole și Filip vor să pună întrebări suplimentare, însă dacă tu vrei să pui acum întrebările foarte bine. Mulțumesc, doamna președinte. Nu vreau să creez niciun fel de conflict între dumneavoastră, însă ar fi interesant să știu dacă sunteți de acord uh, sau dacă sunteți în dezacord unii cu alții în legătură cu prezentările dumneavoastră. Pentru că acolo unde apar conflictele se văd și problemele. Domnul Clausen a uh, menționat cerințele de capital, uh, planurile de soluționale ce părere aveți? Planurile de soluționare ar trebui să fie generale sau adaptate? În al treilea rând, în legătură cu problema menționată și anume recalificarea creanțelor și sifiurile. Toată lumea știe ce este un risc sistemic până când trebuie să fie definit riscul respectiv. În momentul în care devine foarte dificil, uneori Vorbim de o instituție. Uneori este vorba de regulile de pe piață. Și altă dată este vorba chiar de temerea de pe piață care reprezintă un risc. Dacă băncile creditează mai puțin fonduri altor bănci, atunci alții trebuie să susțină băncile respective. Și dacă companiile de asigurări nu împrumută bani băncilor datorită regimurilor de solvabilitate, atunci alții trebuie să acorde aceste fonduri și până la urmă se ajunge la un alt risc sistemic prin care instituțiile de diverse tipuri, investitorii, atunci când uh, criza se apropie, uh, toți se tem să împrumute bani băncilor o problemă majoră în criza din 2008 a fost că nimeni nu vrea să crediteze băncile. Uh, creditările interbancare au înghețat. Nu uh, sunt împotriva unui instrument de recalificare a creanțelor, care ar putea să fie foarte eficient. Însă, trebuie să rezolvăm problema reală Domnul Clausen a spus că anumite capitaluri ar trebui să fie excluse. Ar fi interesant să auzim de la colegii eh, din colegii experți ce tipuri de capitaluri ar trebui excluse. Bine, înainte de a trece la răspunsuri, mai dorea cineva să pună întrebări care să aibă legătură? Filip? Eh, da, eh, domnule Clausen, dacă excludem instrumentele pe termen scurt, uh, nu cumva uh, stimulăm băncile să se financeze mai mult pe termen scurt pentru a uh, își acoperi spatele, care este costul în neluării acestor măsuri și anume costul unei crize eventuale. Ole, vrei să intervine acum sau mai târziu? Poți să pui acum întrebarea și după aceea putem da mai mult timp experților. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru domnul Lundgren, care a fost una dintre persoanele cheie din salvarea economiei suedeze. Se poate spune acest lucru acum. Eu eram parlamentar atunci, cred că și Gunnar, Însă, planurile dumneavoastră au redresat economia suedeză sau cel puțin au pus bazele redresării. De aceea v-aș întreba, pentru că deja am, pentru că am citit un interviu cu dumneavoastră de acum câteva zile și aveți o atitudine foarte critică în legătură cu Uniunea Bancară și ceea ce se întâmplă în Europa în momentul actual. Pentru că și aș dori să știu de ce aveți o atitudine atât de critică și care ar fi alternativa dumneavoastră. Foarte bine, acum putem să trecem la o rundă de răspunsuri. Cine vrea să intervină primul? Bo. Uh, mulțumesc. O întrebare foarte simplă, o alternativă la Uniunea Bancară. Hm. Eu cred că uh, cu, dacă va trece suficient timp, va exista o alternativă la o asemenea Uniune Bancară. Eu sunt pro-european. Critica mea ținea de faptul că uh, factorii de decizie din Europa ar trebui să discute problemele acute acum. Trebuie să se ia măsuri uh, punctuale în legătură cu băncile spaniole. Și dacă în același timp are loc o uh, discuție structurală de construirea noi structuri la nivel european, acest lucru este contraproductiv pentru că avem probleme mai presante, mai acute. Nu cred că există dezacorduri foarte mari. Avem perspective dif- ușor diferite pot să înțeleg că băncile ar putea să considere recalificarea creanțelor ca un lucru bun pentru că consolidează băncile, însă practic înțelegem că va exista un cost pentru societate și întrebarea este dacă suntem pregătiți să ni-l asumăm sau nu. Acest lucru depinde de studiile făcute. Și în final, cred că suntem de acord în legătură cu următorul lucru, Legislația trebuie să fie simplă, transparentă, clară. Trebuie să existe o flexibilitate care să permită guvernelor pe timp de eh, criză sistemică să rezolve problemele și eh, de asemenea eh, băncile care sunt prea mari pentru a da faliment nu sunt neapărat doar băncile mici. Am văzut în Statele Unite că după Lehman's Uh, chiar și băncile mici uh, prezentau un risc sistemic. Trebuie să ne uităm și la problemele care sunt sistemice. Aceasta este o problemă mai presantă. Ok, thanks. O întrebare specifică se refera la <clears throat> uh, nivelurile de creanțe și de măsurile care se pot lua la, în crizele care implică grupuri de bănci, mai ales când e vorba de uh, bănci multinaționale. Discutam și cu domnul Andreea, uh, trebuie să uh, avem un uh, Consiliu al Supraveghetorilor foarte puternic, pentru că atunci când uh, vin vremurile grele, statele membre trebuie să accepte deciziile luate în uh, acest grup pentru a își salva băncile. Pregătim planuri și de soluționare și cred că ar fi un uh, coșmar pentru autorități uh, să se trezească cu uh, mii de planuri, de măsuri care, pentru fiecare situație care ar putea apărea. De aceea e nevoie mai curând de un Consiliu al Supraveghetorilor foarte puternic care să știe, să știe ce să facă. De asemenea, întrebarea privind finanțarea pe termen scurt. Sigur că se poate face acest lucru, însă Uneori acest lucru nu este uh, permis uh, în contextul uh, regulamentului. Ar trebui să nu repetăm această greșeală. Toate creanțele cu risc sistemic reprezintă bani împrumutați băncilor de către instituții care uh, sunt convinse că nu vor pierde acei uh, bani. Aceștia reprezintă finanțare pe termen scurt care poate da consecințe sistemice. Uh, este, sigur, dificil de definit uh, ce înseamnă riscul sistemic, dar dacă nu se recunosc și nu se asumă riscurile, dacă nu avem capital pus deoparte, atunci crește riscul de criză sistemică. Dacă acest risc este estimat și există fonduri de rezerve, atunci când vine criza, putem uh, apela la uh, fondurile de rezervă. Atunci când mă găsesc, gândesc la risc uh, sistemic, mă gândesc la această evaluare a riscului la fondurile de rezervă. Dacă vorbim acum despre aceste planuri de uh, redresare, mi-amintesc de faptul că Rezerva Federală Americană a fost uh, foarte dezamăgită de măsurile pe care le avea la dispoziție pentru a uh, rezolva criza și uh, trebuie să vedem dacă acele măsuri pentru noi în Europa funcționează sau nu. Acum, cine împrumută băncilor bani? Păi cred că lecția învățată din ultima bulă economică uh, Uh, care a explodat în 2001 a fost că economia nu a fost foarte uh, mult, foarte tare lovită. Cele mai lovite au fost uh, gospodăriile. În 2008 am văzut că băncile au scăpat de risc, dar acum trebuie să găsim o, acel nivel de capital care să ne asigure că băncile nu sunt și uh, asiguratorii nu sunt loviți de faliment. Finanțarea se face într-o oarecare măsură prin băncile de finanțare, într-alta prin intermediul fondurilor de investiții și fondurilor de pensii care au uh, o componentă a investițiilor de mare risc. Dacă guvernul uh, decide că trebuie să protejăm un anumit uh, tip de datorii și uh, nu le vom proteja pe celelalte, sigur că toată lumea va sări să investească în cele protejate. Dacă excludem datoria pe termen scurt, întrebarea este dacă excludem 20 sau 80% dintre fonduri, astfel încât uh, băncile să-și asume și ele un risc de 15-20% pe viitor pentru a descuraja tipurile de împrumut pe termen scurt. Dați-mi voie să fac o, o remarcă cu privire la fondurile de uh, rezervă pentru soluționare Cred că avem nevoie de aceste fonduri. Întrebarea este dacă vorbim despre 80 de miliarde, despre 200 de miliarde sau uh, cât o fi suma. Dar ideea nu, nu este dacă acest uh, fond trebuie să fie atât de mare încât să acopere toate pierderile. Contribuabilul e mulțumit de faptul că băncile își asumă riscuri și de aceea acest lucru este benefic societății. În al doilea rând, contribuabil, contribuabilul este cel mai puternic asigurator în sistemul pe care îl avem. Deci ar trebui să profităm de acest lucru. Deci dumneavoastră ați făcut semn că doriți să luați cuvântul. Da, vreau să comentez un pic uh, ce spunea profesorul Franke. Spuneți V-ați referit la uh, bula din 2000-2001. Atunci nu a fost o criză cea de curs din împrumuturi. Dacă sectorul consumatorilor este cel uh, mai lovit, atunci uh, uh, avem o situație asemănătoare cu ceea ce s-a întâmplat în Suedia. Dar trebuie să vă aduc aminte că dacă consumatorii sunt afectați, consumul scade și atunci criza se extinde în întregul sistem, așa cum se întâmplă în Spania acum. Mulțumesc. Gunnar, mai ai uh, vreo întrebare pentru experți? Eu i-am întrebat în ce puncte sunt în dezacord, dar se pare că și sunt foarte politicoși unul cu celălalt. În ceea ce privește acel instrument de recalificare a creanțelor, am discutat destul de mult, ar fi însă interesant la această ultimă rundă să pentru că tot vorbim de șansa oferită de o naționalizare temporară, care ar fi criteriile pentru această măsură și cum ar trebui puse lucrurile în practică dacă uh, vrem să legiferăm acest lucru. Cine dorește să înceapă? Cred că v-am spus în uh, prezentarea mea că atunci când ajungem în punctul în care băncile nu mai sunt uh, viabile, atunci uh, trebuie să intervină guvernele sau autoritățile de soluționare. Dacă acestea decid că cea mai bună soluție este naționalizarea temporară, așa cum uh, a făcut Suedia acum 20 de ani, atunci ar trebui să ori să naționalizeze, ori să injecteze capital, ori să ia altă măsură, trebuie să decidă foarte rapid, pentru că în cazul în care uh, instituția financiară devine neviabilă, uh, administratorii săi, Consiliul de Administrație și uh, acționarii nu mai au niciun cuvânt de spus. De aceea Cred că faza de soluționare este foarte importantă din toate lecțiile învățate până acum, din tot ce am uh, observat că se întâmplă. Eu sunt sigur că managerii de bănci uh, vor încerca să se țină cât mai departe de faza de soluționare, să nu ajungă niciodată nici măcar în faza de redresare, pentru că asta dăunează credibilității uh, instituției lor financiare și nu vor să ajungă pe mâna autorităților de soluționare care au la dispoziție instrumente uh, radicale. Și eu cred că dacă ajungem în situația de soluționare, este nevoie de lichidități. Uh, recalificarea granțelor nu furnizează bani. De unde vin banii? De la guvern, din garanții bancare, de la instituții financiare care dispun de lichidități. Acea naționalizare temporară se poate face în mai multe feluri. E nevoie însă să avem uh, proceduri uh, și pentru aceasta, iar de asemenea să ne gândim la măsurile de, uh, prin care uh, banii investiți în uh, soluționare să poată fi recuperați de investitori. Ideea este că dacă pierderile se acumulează în continuare, instituțiile punte sau băncile bune sunt silite să acopere aceste pierderi, să dea banii înapoi guvernului. Deci trebuie să discutăm și aceste clauze de clawback. Această soluție cu bănci bune, bănci rele toxice este una foarte bună. În Suedia s-a întâmplat acel lucru, acest lucru, în Irlanda la fel și acesta a fost motivul pentru care Statele Unite și-au retras uh, propunerea inițială de a cumpăra uh, creanțele toxice. Guvernele trebuie să înțeleagă că în cadrul unei crize sistemice există o lipsă mare de încredere care afectează balanța contabilă a băncilor afectează capacitatea lor de a împrumuta celor care au nevoie de bani și atunci trebuie să existe o evaluare a, a acestui a, bilanț contabil pentru a evita o prăbușire de creditare. Sigur că și creanțele trebuie evaluate la valoarea reală și nu uh, la uh, 100% din valoare. Deci trebuie analizată și necesitatea de capital. Dacă nu intervin actori privați, atunci guvernele trebuie să intervină și să-și asume răspunderea până la momentul în care uh, Uh, creditorii își pot uh, recupera fondurile. Da, mulțumesc, uh, foarte interesantă dezbaterea și uh, foarte vie, cu multe întrebări și răspunsuri. Dacă mai aveți idei pe care doriți să ni le împărtășiți, vă rog să ni le trimiteți în scris și vom fi uh, foarte uh, măguliți să le primim, le vom distribui tuturor membrilor comisiei. Acum trecem la Următorul panel. Domnul Mario Nava, cred că aveți uh, cuvântul, sau poate Daniel. Daniel, I was hoping Mario would, Mario would speak first, so I could... Cred că Mario vorbește întâi. The possibility. I must admit, I'm a bit... Trebuie să recunosc că sunt puțin uh, dezorientat pentru că am asistat la discuția anterioară. În primul rând sunt uh, dezorientat de cuvântul sistemic. Ce înseamnă sistemic? Îmi dau seama ce înseamnă la nivel național sistemic, dar la nivel european probabil că înseamnă cu totul altceva. Și de aceea, dacă vorbim despre soluționare, cred că problema principală este ce, la ce cadru ne-am gândit, la unul bazat pe răspundere națională sau unul bazat pe piața europeană, la un model bazat pe Uniunea Bancară, pentru că foarte multe bănci, grupuri bancare care ar putea, fi sistemic, uh, ar putea prezenta risc, sistemic la nivel național, nu prezintă un astfel de risc la nivel european. De exemplu, unele bănci uh, spaniole pot avea importanță sistemică pentru Spania, dar la nivelul unui sistem integrat european, sigur, ar avea un impact destul de mare, dar nu ar avea importanță sistemică la nivel uh, al spațiului euro. Deci cu cât uh, crește nivelul la care judecăm lucrurile, cu atât riscurile se diversifică mai mult și cu atât este mai dificil să aplicăm uh, regimuri de soluționare uh, și uh, recalificarea creanțelor. Deci trebuie să vedem uh, despre ce vorbim. În uh, fapt, uh, există și probleme de natură politică. În Spania, cineva a spus că recalificarea creanțelor va fi finanțată de fondurile de pensii și această uh, decizie a fost uh, criticată ca luând uh, bani din buzunarul stâng și punându-i, punându-i în buzunarul drept. Dacă scopul este să economisești bani pentru sectorul public, atunci întrebarea fundamentală este cine deține instrumentele de recalificare. La nivel național e greu să eviți o situație în care instrumentele de bail-in emise de băncile naționale vor fi deținute de instituții financiare naționale, pensii de fonduri, uh, investitori privați și așa mai departe. Pentru că acestea cunosc cel mai bine care este nivelul de risc. Am văzut asta în cazul Spaniei și în alte țări. Dacă avem o abordare mai uh, amplă la nivel european, proprietar, structura uh, acționariatului acestor instrumente de bail-in va fi foarte diversificată și atunci când vin uh, uh, momentul crizei, sigur că impactul este puternic, dar el se răspândește pe o zonă mult mai amplă. De aceea spune că atâta vreme cât păstrăm autoritățile naționale de soluționare și finanțare pentru acestea, vom avea o incidență mai mare a crizelor care vor fi sistemice de facto și mai multe uh, lacune cu consecințe negative. Atunci când avem o criză bancară de natură sistemică, de obicei costurile economice sunt foarte mari și datoria suverană suferă pentru că dacă sistemul bancar nu funcționează, nu se pot uh, colecta impozite și chiar statul uh, în sine va avea uh, mari dificultăți. Aceste fonduri de soluționare națională ar trebui să trebuiască să ar trebui să investească în străinătate pentru a fi capabile să reacționeze în cazul unei crize pe plan național. Părerea mea este că în afara instituțiilor de mici dimensiuni, 90% din uh, problemă depinde de felul cum privim problema, de la nivel național sau european. Posibilitatea de a uh, limita crizele, de, la, de a le împiedica să capete dimensiuni sistemice, depinde de finanțarea instrumentelor de bail-in, oricare ar fi uh, legislația la nivel național. Vă mulțumesc, sunt sigură că veți putea reveni mai târziu. Acum îi dau cuvântul lui Mario. Madam Chair and good morning to everybody. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc pentru invitație. Vreau să spun trei lucruri. În primul rând, imaginea de ansamblu, acest regim de rezoluție, toată lumea mă, mă bucur că a spus și domnul uh, Hochmark și domnul Clausen, au spus că este un uh, lucru foarte important, un element foarte important al uh, cadrului, dar nu trebuie văzut în izolare. Trebuie să vedem uh, propunerea pe care am făcut-o uh, în contextul tuturor celorlalte dezbateri de astăzi, pentru că uh, Uh, interacțiunile și conexiunile sunt foarte importante, nu doar la nivel înalt, ci și când uh, se intră în detalii. Acest lucru este uh, absolut logic și pentru Uniunea Bancară și pentru um, cerințele de capital și, sigur, și pentru grupul Licanen, pentru că și acesta a discutat aceste chestiuni. Acum, avem uh, toate aceste elemente despre care s-a vorbit și fondul acesta pentru soluționare este unul dintre cele mai importante. În primul rând, vreau să subliniez importanța regulilor armonizate. E important să fim flexibili, e important să existe o paletă de instrumente pe care se putem utiliza, pentru că situațiile pot fi foarte diferite între ele, dar în același timp este foarte important ca regulile să fie armonizate, pentru că ele pot să recâștige încrederea la nivelul european și ar putea ajuta evitarea fragmentării uh, pieței unice uh, de-a lungul granițelor uh, naționale. În al doilea rând, vreau să mă refer la finanțarea ex ante, și să pornesc la ceea ce a spus uh, domnul Hochmark. Ori avem o finanțare ex ante, ori într-o situație de criză riscăm să nu avem deloc finanțare. Știu că se discută aici uh, rata de 1% pe care am propus-o și eu cred că pentru a înțelege și a discuta această rată trebuie să vedeți ceea ce am spus întâi și anume 1% nu este singurul instrument, există și alte instrumente care pot fi folosite. Probabilitatea de a trebui să, uh, să recurgă la aceste instrumente uh, trebuie legată de faptul că există și alte instrumente. Mai există de asemenea și instrumentul de bail-in, de de recalificare a creanțelor um, și aici uh, cred că trebuie să răspundem la două întrebări. Una, sigur că trebuie să avem un proces de uh, recalificare a creanțelor uh, cu o bază foarte largă, ceea ce s-a spus și în raportul uh, Licanen și Comisia de asemenea a ales acest model al unei acoperiri uh, vaste și uh, celălalt uh, lucru este cealaltă întrebare, cine ar trebui uh, să cumpere, de unde trebuie uh, luați banii și uh, îmi aduc aminte ce a spus uh, profesorul uh, Frank uh, și anume uh, ce înseamnă bail-in, e uh, Uh, poate că putem face o legătură chiar cu acțiunile. Și mă bucur de asemenea că l-am auzit pe domnul raportor, domnul Hockmark și din partea mai multor persoane din sală acest concept al uh, unei uh, asumări a responsabilității publice pe o perioadă uh, de tranziție. Întrebarea este unde e echilibru între idealuri, ce am vrea să facem și realitate, și anume ce trebuie să facem uneori. Trebuie să găsim echilibrul între acestea două și, uh, sigur, e important ca atunci când căutăm acest echilibru să ne asigurăm că nu facem nimic uh, ceea ce Um, să facă uh, imposibilă reacția la realitate, rămânând în lumea idealurilor, sau uh, invers. Și deci e nevoie să găsim calea de mijloc între acestea două. Și vreau să mai menționez încă un punct ca fiind parte din dezbatere și anume uh, creditarea reciprocă este parte din propunerea noastră am auzit foarte multe îngrijorări exprimate și aș vrea să uh, discutăm acest lucru. Și, în concluzie, noi considerăm că acesta este un uh, act legislativ care ar putea să ajute Europa să uh, o ia pe direcția bună pe termen lung și sper ca cineva să vină în această sală peste 20 de ani și să zică, uite, acum 20 de ani am avut o criză în Europa și uh, am reușit să ieșim din ea și să spună, uite, uh, am făcut-o și datorită acestui uh, uh, act legislativ, dar, după cum spuneam, nu văzut în izolare, ci într-un uh, cadru uh, pe care așteptăm să îl avem uh, cât mai repede. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Cine dorește să adreseze întrebări? Sigur. Filip și apoi mai vedem. Apoi Elisa. Bine. Uh, Daniel Gross a spus și sunt de acord uh, cu el că trebuie să uh, extindem și să avem un mecanism de soluționare la nivel european, astfel încât să putem să scădem efectele potențialelor riscuri. Uh, chiar aș merge mai departe și aș spune că acest sistem funcționează numai dacă există um, o, o frână fiscală, care este mecanismul de stabilitate în momentul de față. Și apoi uh, ați spus că se partajează suveranitatea și riscurile în același timp. În, și acum întrebarea este, un sistem de vot în unanimitate oare este bun? Nu e mai degrabă un handicap, mai ales în momente de criză? Și apoi, ne putem permite un astfel de sistem uh, fără uniunea uh, politică, pentru că sunt atât de multe uh, ramuri pe care se poartă discuția în momentul de față. Am discutat despre responsabilitatea democratică și în alte cercuri, dar aici uh, ne asumăm un risc fiscal pe spatele contribuabililor europeni și trebuie să ne asigurăm că există o frână democratică. De asemenea, Matthew a spus ceva despre raportul Likanen. Uh, am înțeles că șeful dumneavoastră a spus că uh, va exista, uh, vor exista acte legislative în urma raportului Licanen. Da, întreb dacă e așa sau nu. Și de asemenea, o întrebare generală pentru toți experții. Atunci când discutăm despre soluționare, deci când se ajunge în această situație, există anumite funcții, cum ar fi sistemele de plăți de utilitate publică, Oare ar trebui să le izolăm, să le separăm de bănci? pentru a evita situația în care o bancă sau o, o criză bancară duce la perturbarea serviciilor de bază. Doamna președinte, cred că putem să dăm cuvântul experților să răspundă și apoi să ascultăm alte întrebări. Da, e răspuns lui îi răspund lui Filip Lambert. Uh, da, atitudinea eurocraților este întotdeauna prudentă și până când uh, colegiul uh, nu decide, nu se fac anunțuri. Există un principiu în comisie, principiul colegialității și vom purta sigur o dezbatere în, în colegiu. Deci nu pot spune mai mult de atât. Uh, și sigur raportul uh, Licanan a fost uh, salutat de comisarul Barnier, comisarul meu. În ceea ce privește serviciile de utilitate publică, cred că e o idee care deja se discută de ceva vreme. Raportul Licanen face trimitere la acest lucru într-un aliniat Ar trebui să spunem uh, însă un lucru. În Europa, Da, s-a întrerupt microfonul vorbitorului. Vreau să spun că separarea serviciilor uh, de plată, cele utilitare, este o idee care a fost propusă de mai multe ori. Însă, să nu uităm că în Europa avem o directivă care asigură această uh, funcționalitate. Deci ceea ce cereți este ceea ce mă întrebați este dacă este suficientă această directivă în vigoare sau dacă avem nevoie de o separare pentru mai mare siguranță. Și eu uh, cred că în acest uh, plan de soluționare va fi clarificată și această uh, parte. da, frâna democratică pentru uh, uh, mecanismul de stabilitate financiară. Eu cred că se va, face, se va recurge la el mai des decât la alte mecanisme. Atâta timp cât el este uh, finanțat din banii contribuabililor, eu cred că trebuie să existe uh, un control democratic la nivel național. Uh, poate că finanțarea se poate face și uh, într-un mod uh, comun, dar în momentul de față, pe viitor, dar în momentul de față, până când avem timp să creăm un mare fond uh, european în comun, uh, și controlul trebuie să rămână la nivel național. În ceea ce privește sistemele de plată, sunt de acord cu Mario. Nu cred Sunt de acord cu, cu Mario, dar uh, nu cred că ar trebui ca aceste servicii să fie desfășurate separat, pentru că foarte repede putem să intrăm în, în situații problematice, cum am văzut deja. Filip uh, dorea de asemenea să uh, ceară răspunsul cumva dintre experții care au vorbit mai devreme. Da. Eu mă întreb întotdeauna de ce nu încercăm să aplicăm principiul subsidiarității și în acest domeniu, așa cum uh, unul dintre vorbitori a menționat deja, că avem uh, plase de siguranță în anumite țări pentru anumite grupuri bancare și ne-ar trebui să încurajăm asociațiile bancare să uh, extindă Astfel, problemele de uh, in, o potențială incapacitate de plată rămâne în uh, plasa respectivă. Pentru că întrebarea este aici, cum putem să uh, rupem uh, legătura aceasta încălcită între bani și uh, guvernele naționale? Dacă rămânem în sistemele naționale tipice, atunci ne aflăm într-o situație de cooperare foarte strânsă între stat și bănci. Așadar, eu aș încuraja crearea de plase de salvare la nivel național sau regional, dar plase private și, mai mult decât atât, uh, dacă sistemul regional sau național nu este suficient, ar trebui să avem, de asemenea, o plasă de salvare europeană care să uh, acopere restul problemelor. Bun. Mai este altcineva care dorește să răspundă? Da. Despre separare vreau să spun. Mie mi-e clar că în Europa avem niște bănci universale care au funcționat foarte bine, au supraviețuit bine crizei, susțin economia. Deci această separare mm, E bine, eu nu-i văd nevoia. Așa cum a spus și domnul Nava, trebuie să ne uităm la toate lucrurile într-un context. Și uh, bănci care aveau uh, 20% capital implicit uh, se descurcau foarte bine. Bun, 20% e mult mai mult decât 4% cât aveam înainte de criză. Și, sigur, e un sistem care se modifică tot timpul, uh, evoluează tot timpul. Um, sistemul de plăți este unul uh, complex, uh, companiile trimit facturi electronice și banii vin prin bănci care sunt garantați um, pentru companiile care utilizează apoi banii respectivi să cumpere alte bunuri, um, sistemul este atât de interconectat încât uh, separarea, o, o defalcare a lucrurilor uh, nu, nu cred că poate fi realizată. E o idee care ține de trecut. Uh, pentru că plățile sunt foarte legate de celelalte funcții. Sigur că ar trebui să ne asigurăm că funcționalitatea băncii respective este garantată și în situații de criză. Și tocmai de asta ne aflăm aici și discutăm despre redresare, uh, soluționare, uh, bail out și uh, pentru că dorim ca băncile să continue să funcționeze și în astfel de situații de criză. Asta e mai important decât să ne gândim la separare, cred eu. Mulțumesc, Elisa. Mulțumesc. Aș, auzi, aș dori să aud părerile experților privind mecanismul de stabilitate financiară. Cum poate acesta să funcționeze în vremuri de normalitate, nu doar în situații de criză, cu uh, sistemul de vot uh, unanim și uh, cu focalizarea pe crizele individuale. Și în faza de soluționare și faza de recapitalizare, uh, vreau să știu care e legătura dintre ele, cum, funcționa, cum să funcționeze cât mai bine. Și apoi, uh, vreau să știu dacă frâna despre care s-a vorbit uh, din mecanismul european poate să Uh, fie o frână și în cazul uh, uh, băncilor individuale. Apoi fondurile pentru soluționarea crizelor bancare, care mi se par foarte importante. Am ascultat cu atenție ce a spus Mario Nava. Trebuie să împăcăm toate elementele în situația în care ne aflăm, dar e puțin bizar că sunt foarte puține limitări ale capacității fiecărui stat să-și organizeze propriul fond de soluționare și cred că astfel se, se, se pierde din puterea de acțiune. Poate că ar fi mai bine să ne mișcăm puțin altfel pentru că pe termen lung am dorit să avem un fond unic pentru soluționarea crizelor. Și apoi când se trece de la Colegiul Autorităților de Supraveghere la Banca Centrală Europeană, care funcționează pentru zona euro, a, aici există a, mecanismul de intervenție a, timpurie și o mare capacitate de intervenție. Mm, se cere transferul uh, dosarului către autoritățile naționale în faza de soluționare a situației de criză. Cum legăm cele două, cele două faze, cele două stadii, astfel încât să nu ne găsim în situația în care uh, în prima fază autoritățile naționale nu sunt implicate și apoi primesc un dosar pentru a merge în a doua fază, uh, iar autoritatea bancară de la nivel european care luat decizii pentru prima fază nu mai este responsabilă pentru ce se întâmplă în faza ulterioară. Cum um, facem legăturile corecte între cele două? Și apoi, Parlamentul a spus foarte clar că vrea să separe regimurile de garantare a depozitelor de fondurile de soluționare a crizelor. Acesta este aceasta este linia noastră și noi considerăm că sistemele de garantare a depozitelor nu ar trebui să fie implicate în procesul de recalificare a creanțelor, pentru că dacă se întâmplă acest lucru, atunci, dacă eu bine înțeleg lucrurile, uh, aceste sisteme de garantare a depozitelor trebuie să plătească de două ori, o dată în faza de soluționare și apoi uh, garant, prin garantarea uh, depozitelor. Deci, probabil că la un moment ulterior, când Uh, vom înțelege mai bine cum funcționează lucrurile, vom putea să organizăm lucrurile în mod diferit, dar în momentul de față nu văd cum uh, putem să le cerem atât de mult uh, regimurilor de garantare a depozitelor și salut propunerea comisiei. Mulțumesc! Yeah, maybe I answer Poate că răspund și eu la două întrebări. Mulțumesc. Am auzit ceea ce a spus Parlamentul și anume separarea fondurilor DGS de fondurile de soluționare. Însă s-a vorbit despre nesepararea discuției între cele două aspecte, pentru că chiar dacă în final vom ajunge, vom ajunge cu două fonduri diferite și există motive pentru a susține această idee și chiar în propunerea noastră inițială erau uh, clauze de salvgardare pentru ca fondurile DGS să nu fie epuizate Chiar dacă așadar ajungem cu două fond, la două fonduri separate, asta nu înseamnă că trebuie să separăm discuțiile, pentru că interacțiunile între cele două fonduri sunt uh, extrem de intense. În legătură cu limitările care au fost introduse în uh, directiva cu privire la fondurile naționale de soluționare. Am, cred că am răspuns deja că avem nevoie de uh, reguli armonizate pentru a evita armoni fragmentarea pie- pieței comune și pentru a ne asigura că avem posibilitatea de a uh, rupe legătura între băncile suverane. Domnul Hockmark m-a întrebat în legătură cu dezacordurile între noi. Uh, eu am un dezacord cu domnul profesor Franke. Problema subsidiarității și dacă ar trebui să excludem complet anumite pânci pentru că au trimit ajutoare sau nu. Poate, spun eu. Ceea ce putem, pot spune este, este că avem un sistem cu reguli bune, armonizate, peste care poate apărea altceva, însă excluderea anumitor uh, excluderea generală a anumitor bănci, a anumitor categorii de bănci ne se pare destul de dificilă. Daniel și după aceea Bo. Da, pe ultima temă, întotdeauna există o diferență între o bancă și o institu- instituție de credit. Există exemple, Raiffeisen și Rabobank, eh, care sunt instituții diferite, dar sunt uh, tratate ca o singură instituție de credit. Uh, o soluție simplă pentru șparcase ar fi să fie tratate ca o singură entitate în scopul soluționării. Deci nu este o uh, soluție idiosincratică, este un singur risc pus în comun. Așa poate fi abordată problema, nu ușor, dar conceptual pe subsidiaritate și fondurile naționale de, de soluționare. Dacă BCE-ul este responsabil cu supravegherea, nu mi se pare că este coerent ca Banca Centrală Europeană să fie responsabilă cu super, supravegherea, cu închiderea unei bănci și după aceea fondurile naționale trebuie să susțină costurile. Nu mi se pare un lucru logic. Dacă eliminăm șparcase în modalitatea pe care am menționat, aici uh, băncile filiale nu au uh, conceptul de subsidiaritate, nu are un uh, sens Uh, și uh, responsabilitatea trebuie să aparțină băncii mamă și chiar uh, să fie la nivel comunitar. Dacă ne gândim la sistemul, după cum a spus Mario, s-ar putea spune că sistemul DGS ar putea să fie un uh, o soluție pentru partea, partea de retail a băncilor și după aceea să avem un alt sistem pentru cealaltă parte a băncilor. Însă, în general, nu trebuie să uh, uităm exemplul FDIC din Statele Unite, care a uh, tratat destul de bine o serie de riscuri idiosincratice. Nu poate să trateze riscul sistemic la întreg, nivelul întregul Statelor Unite însă tratează o serie de bănci care au un bilanț mai mare decât uh, oricare bancă europeană. Uh, VSM ar exista pentru um, nu ar fi vorba de un VSM care să aibă un interes direct în bănci, dar ar avea, ar avea aceeași funcție pe care o au bugetele naționale acolo în, atunci când fondurile naționale de rezoluție nu au suficient finan, finanțare, ceea ce se întâmplă de obicei în cazul unei crize bancare. Mai mulți uh, colegi îmi uh, indică că vor să pună întrebări, Bo vrea să dea un răspuns, dacă poate să o facă rapid. Bun, foarte rapid atunci. Microphone. Microphone. Oh, sorry. There are examples where as both sunt uh, exemple FTIC și lipsa regulilor în Suedia, unde ar fi fost foarte util să utilizăm uh, finanțarea pentru asigurarea depunerilor, pentru a ajuta băncile insolvente uh, în loc să plătim costuri mari pentru reasigurare. Da, trebuie să ne gândim și la acest, la acest lucru. Domnule Frank, știu că și dumneavoastră doriți. Doriți să interveniți, însă Antolin Petersine și după aceea Gunnar doresc să intervină. Antolin. Mulțumesc. Cred că riscurile naționale pot fi tratate cu uh, autorități naționale, însă riscurile transfrontaliere necesită mecanisme transfrontaliere și subsidiaritate. Întrebarea mea este următoarea și face parte dintr-o dezbatere nu doar de aici, ci și din Statele Unite. Uh, mă, există entități sistemice care să fie întrunite într-un mecanism comun european Aici poate apărea problema condițiilor egale. Cum se poate aborda situația când instituțiile nu, sunt, nu au același rol? Dacă riscurile transfrontaliere sunt împărțite cu mecanisme de uh, soluționale, uh, soluționare, dacă facem un bail-in, o recalificare a creanțelor, nu putem, uh, dacă există un bail-in la nivel european, nu putem să avem un bail-out la nivel național. la ultima remarcă. În Parlament, când uh, examinam schemele de garantare și vorbeam despre uh, schemele de garantare a depozitelor. Dacă permitem acestor scheme să fie rezolvare cu rezolvare, va fi nevoie de o soluție mai mare, o soluție diferită pentru băncile mari care nu vor fi salvate întotdeauna cu fonduri eh, din garantarea depozitelor. Noi, ca Parlament, trebuie să dăm fiecărui stat membru individual o serie de instrumente, scheme de soluționare uh, care să poată să fie folosite la nivel național pentru uh, sistemul bancar mic și mediu. În ceea ce privește cazul Sparkasse din Germania, este o greșeală să privim băncile de economii și băncile cooperative ca un bloc monolitic în uh, Uh, Germania. Nu este vorba de același lucru. Cred că există uh, diferențe față de Cajas din Spania. Există un uh, principiu regional foarte puternic, nu există concurență, există un control foarte puternic. Riscul este întotdeauna foarte limitat și măsori, metodele de control sunt foarte stricte. Există așadar o serie de riscuri foarte mici, dar aceste riscuri niciodată nu pot să fie agregate într-o, într-un pericol major. Asta s-a întâmplat în Deutsche Bank, cu Deutsche Bank în Germania. Întotdeauna se încearcă să se uh, Uh, simplifice lucruri, lucrurile și eu trebuie să intervin de fiecare dată să explic că lucrurile nu stau chiar așa. Gunnar. O observație legată de finanțare. Nu știu dacă poate am înțeles greșit ce a spus domnul Gros, dar oricum am definit riscurile sistemice din perspectivă națională sau nu, Însă ceea ce este sistemic din perspectivă națională ține să, tinde să fie un risc sistemic pentru economie în general. Uh, vorbim despre băncile spaniole sau băncile germane sau grecești poate că va exista finanțare națională pentru soluționare. Dacă vom avea o finanțare europeană pentru soluționare, fondurile vor fi mai mari, însă, pe de altă parte, problemele care ar trebui rezolvate ar putea fi și mai mari. Deci poate că este un instrument important, dar nu reprezintă o soluție în sine. Unul dintre experți a subliniat că fondurile de soluționare al ar uh, reprezenta un sistem de asigurări, însă în final contribuabilul reprezintă asigurarea finală. Lucrul important este să definim uh, regulile și uh, condițiile în care putem utiliza uh, banii contribuabililor pentru a nu risca banii contribuabililor dacă nu este uh, necesar. Trebuie să introducem un prag foarte înalt cu criterii clare. M-ar interesa să aud părerea dumneavoastră în legătură cu acest lucru, pentru că, în realitate, asta trebuie să facem. Bine, mă întorc atunci la Mario și la Daniel și cred că și domnul profesor Frank dorea să intervină în legătură cu schemele de garantare a depozitelor, a depunerilor. Mario. Mulțumesc, doamnă președinte. la întrebările domnului Antolin. În special în ultimii ani am spus că există dificultăți de a face diferența între ris- riscul național și cel transfrontalier. Ceea ce vedem este că chiar aspectele care par să fie naționale, în mod direct sau indirect, datorită impactului asupra datoriei suverane, au un efect de contaminare. Cred că cu 2 sau 3 ani în urmă aș fi, avut, aș fi spus că există o diferență și în momentul de față nu consider că există o diviziune atât de clară. De asemenea, uh, există ceea ce a spus domnul Antolin și anume condițiile egale. Că trebuie să se recunoască că trebuie să fie găsite condiții comune și acestea să fie asigurate ca fiind echitabile prin armonizarea regulilor. Acest lucru se leagă și de sistemele de bail-in, cele propuse. Este vorba de sisteme care pot să funcționeze pentru multe categorii de bănci. Unii au propus anumite bail-in-uri pentru, doar pentru anumite produse care, produse care le convin băncilor mari, însă mai puțin băncilor mai mici. Cred că vrem aici să ne asigurăm că vor exista condiții egale nu doar între statele membre, ci și între agenții din interiorul fiecărei țări. Așa, acesta ar fi răspunsul meu Fond, în ceea ce privește fondul, sunt de acord cu domnul Hockmark. Este foarte dificil să se stabilească ex ante un fond. Noi facem foarte multe lucruri care ar trebui în principiu să ducă la reducerea probabilității de utilizare a unui fond și reducerea sumelor fondului respectiv în cazul utilizării. Așadar, stabilirea exante a, a cuantumului unui fond pare relativ dificilă. Bineînțeles că dacă există probleme majore, ca și cele de acum, fondurile ar putea să nu fie suficiente. Și în momentul respectiv ar trebui să facem apel la alte soluții. Nu știu dacă Daniel nu dorește să mai facă remarci suplimentare. One side remark. O observație în legătură cu șparca, sunt cu aceste case de economii. E o diferență între avea un risc redus ca grup sau de a spune că e un risc. Eu spun că de fapt e un risc. Dacă e mare sau mic, e altceva. Dacă sunt bine gestionate, s-ar putea să fie un risc foarte redus și atunci, desigur, că reflectăm în evaluarea de risc în costurile de finanțare. Și asta e perfect în regulă pentru mine, dar pentru fondul de soluționare ar fi un risc. Aș vrea să sprijin ce a spus și Mario, și anume că nu e util să distingem între riscuri transfrontaliere și riscuri naționale. Și acum ajung la ideea că problemele naționale sunt sistemice în zona euro și pe plan global, pentru că există efectul de domino există un risc național care e prea mare pentru uh, uh, fondul suveran, cade acesta și apoi și alte piese din domino cad și pentru mine acesta e argumentul pentru care dacă există un fond european, probabilitatea nu e niciodată zero. Pe probabilitatea că orice problemă care apare la nivel național inițiază, declanșează și efectul de domino va fi mai redus cu mult mai. Da, Ideea este că la un moment dat va veni o altă mare criză financiară în secolul acesta sau în următorul, dar ideea este ca posibilitatea de a face față unor probleme medii ar crește și apoi m-aș aștepta ca orice fond de soluționare european sau al zonei euro ar fi mult mai puternic. Pe plan național, întotdeauna te întreb ce se întâmplă dacă banca asta e lăsată să dea faliment. Atunci, pe plan european ar intra bail pentru că presiunea politică a celor care dețin instrumentele s-ar dilua. Nu e doar diversificarea economică reală, ci și diversificarea politică. Iată de ce cred. Îmi pare să spun asta, Mario, că până acum Comisia a fost incapabilă să propună. Nu va realiza mult. Trebuie să facem un schimb de responsabilități pentru restructurare către nivelul zonei euro, unde va exista această supraveghere. Ai cam trișat, cred că de fapt spui că vrei diversificare economică, dar nu vrei și diversificare politică, pentru că vrei ca presiunea să rămână pe plan național, în timp ce decizia se poate lua la nivel european. E un fel de deconectare, dar înțeleg în ce direcție vrei să... Domnule profesor Frank. Din păcate, Peter Simmer a pus întrebarea despre casele de economie numai în sală, dar întotdeauna poate să asculte pe internet. Poate că ar bine să spun ceva mai clar în legătură cu aceste fonduri de soluționare. Mă bucur dacă văd un mecanism de piață care funcționează pe lângă mecanismul politic. Care e mecanismul de piață la sectorul băncilor uh, private germane? Există o plasă de siguranță în sectorul cooperatist, e o plasă de siguranță și ideea este că toate aceste trei sectoare au sisteme stricte de monitorizare impuse, pentru că fiecare bancă trebuie să dea socoteală de pierderile celorlalte bănci și atunci e o monitorizare strictă prin acest mecanism. Asta înseamnă. Ideea este să avem asociații bancare care să își asigure propria plasă de siguranță împreună cu o monitorizare puternică în plasă de siguranță. Și acea plasă de siguranță, desigur, să preia cât poate și apoi, dacă ne gândim la Fondul European de Soluționare, nu spun că trebuie să existe un fond național de soluționare la mijloc, pentru că avem din nou această legătură strânsă între guverne și bănci. Dar eu cred că ar trebui să încurajăm uh, asociațiile de bănci să-și extindă fondurile private de soluționare și plasele de siguranță. Președinte, mulțumesc. Daniel, la microfon, dacă se poate. E o întrebare către vecin. Asociația lui ar sprijini o astfel de structură europeană? Nu știu dacă trebuie să fie neapărat europeană, poate să fie pur suedeză. Deci doriți o diversificare a riscului. Nu. Monitorizare în uh, asociația privată a băncilor. Dar eventual să auzim dacă ceva de acest gen ar fi posibil. Și revenim la efectele sistemice. De fapt, avem un exemplu de țară în această criză care a făcut așa. Danemarca a fost lovită la început, a fost lovită foarte dur și toate băncile tot sectorul bancar a plătit pentru curățarea băncilor slabe și destul de mulți uh, contribuabili nu au avut nimic de plătit. Problema este că e nevoie de bănci foarte puternice care să plătească pentru celelalte și, de fapt, atunci nu mai e sistemic și nu știu cum îi spui în astfel de crize. Probabilitatea să vedem că va funcționa probabil că e destul de redusă și cred că ideea de a pune povara pe băncile mai uh, puternice, e cam ciudată că ele să își asume povara pentru băncile mai slabe. Cred în continuare în această întreagă discuție că ar trebui să ținem minte de faptul că cu toată legislația care vine acum, vom avea sectorul bancar cu capital implicit 20-25%. E un scenariu cu totul diferit și toate studiile academice sugerează că probabilitatea falimentelor o să scade, va fi mai puțin de o zecime din ce era înainte de criză. Deci probabilitatea de a exista e mult mai mică, frecvența va fi mai mică și dimensiunea va fi probabil mult mai redusă. Și un ultim comentariu în legătură cu organismele de supraveghere globale sau europene. Există o realitate care va face lucrurile super complicate cu cele locale și cele mai mari. Și realitatea că toate băncile mari sunt transfrontaliere. Și în colegiul de supraveghetori va exista BCE și supraveghetorul local. Și dacă ambele sunt în uh, țări uh, de intrare și de ieșire, atunci va fi o situație foarte dificilă, pentru că un supraveghetor prezidează colegiul care este într-o altă țară și care conduce o bancă mare dintr-o țară de intrare și BCE spune că poate să existe un conflict uriaș între cele din zona euro și celelalte și apoi fondurile locale, indiferent care sunt. Deci o situație practică. Dacă există o Europa cu două viteze sau cu două niveluri, ar fi greu de soluționat. Într-adevăr, acest exercițiu Gunnar cred că ție îți revine sarcina să tragi orice concluzii sau să mai pui întrebări dacă mai ai. Mm, concluzii în sensul că e dificil să tragi cele mai inteligente concluzii, pentru că am subliniat diverse probleme, un lucru care a fost foarte util. Am observat și că e mai ușor să faci uh, membrii grupului de experți să fie în dezacord în a doua parte și vă sunt recunoscător pentru asta. Un alt element la care ne-am referit la sfârșitul acestei discuții și anume uh, finanțare exante sau expost pentru soluționare. Cred că ce privește pericolul moral, există o diferență de principiu între exante și expost. Pe lângă faptul că dacă îți face exante, știi ai, de dacă face expos, nu știi dacă l-ai. Un alt lucru, când e ceva extant, e o formă de asigurare. E un teren echitabil pentru toți. Ex post înseamnă că cei care s-au comportat bine plătesc pentru ce au făcut cei care nu s-au comportat bine. Și ăsta e pericolul moral și nu cred nici în vina colectivă. Doar pentru că ești bancă, deja trebuie să plătești pentru cineva care s-a comportat prost în viața de afaceri. Pentru că atunci ajungem la alte probleme în societate. O companie bună să plătească pentru o companie proastă în general? Parlamentarii buni să plătească orele sparte de parlamentarii proști și um, directorii buni de bancă plătesc pentru directorii proști și e o cu tot o altă filozofie și cred că trebuie să recunoaștem că până la urmă când problemele sunt acute, Trebuie să avem ocazia să acționăm uh, cu soluții acute. Ceea ce sublinează ceea ce au spus toți uh, membrii grupului de experți din diverse perspective, trebuie să avem o legislație, trebuie să existe claritate legală. Și aici e ceva deschis, improvizație și să tratezi situația așa cum e. Cred că domnul Gros a spus că într-una dintre ultimele intervenții că indiferent ce facem, o să mai vină cândva o criză financiară, nu știm cum o să fie ea proiectată, dar trebuie să ne asigurăm că dispunem de flexibilitatea de a utiliza instrumentele de care va fi nevoie în acea etapă și cred că acesta e un lucru pe care să-l spunem uh, în concluzie, doamna președinte. Mulțumesc și ne-am încheiat uh, aproape la timp, deci mulțumesc tuturor. Mă bucur că măcar azi nu trebuie să îi oblig pe interpret să lucreze timp suplimentar. Oricum le mulțumesc.